Bună dimineața, stimați colegi. Cred că ar trebui să începem lucrările. Am înțeles că există o mică că a existat o problemă cu uh, transportul uh, prin intermediul automobilelor, dar uh, începem chiar dacă cu întârziere. Ne-am propus să începem cu raportul Ines, dar ne-a mai rămas ceva de ieri. Reimer Böge a introdus la, uh, în ceea ce privește uh, acordul interinstituțional uh, ceva, dar n-am putut să reacționăm la această solicitare a lui pentru că eram la finalul reuniunii. Am aflat acum că cel puțin o persoană dorește să reacționeze la această solicitare. Oricum, la 9 și jumătate încheiem această discuție, chiar dacă am o serie întreagă de persoane scrise la cuvânt, vom continua mai târziu, oricum vom mai discuta acest aspect Așadar, acum numai 10 minute, vă rog. Sí, muchas gracias, Yuta. Eh, intentaré ser muy breve y... Mulțumesc foarte mult, o să fiu cât se poate de succintă și de concisă și aș dori să spun ce uh, cred eu. Îmi pare rău că ieri nu am avut timp suficient pentru a dezbate acest subiect, pentru că cred că e vorba de un moment de răscruce. Uh, Bineînțeles că aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Böge pentru oferta pe care a făcut-o grupurilor politice, oferta de cooperare. Însă nu înțeleg foarte bine care uh, va fi procedura urmată după uh, întrebarea orală și care sunt pașii pe care trebuie să-i adoptăm. Domnul Lamasur ieri spunea că obiectivul pe care îl împărtășim cu toții e să avem o, uh, uh, o, o adevărată negociere uh, politică cu Consiliul, nu cu ambasadorii pe chestiunile tehnice, ci o adevărată negociere politică. Și cred că trebuie să nu uităm că până la urmă acesta este scopul nostru. Noi ne dorim să avem negocieri de pline cu Consiliul. Și ce ne dorim noi la această comisie și la Parlament e să vedem cum putem să finanțăm aceste noi uh, priorități și trebuie să cifrăm uh, acești bani. Deci trebuie să uh, venim cu propuneri concrete, pentru că nu putem să pornim de la negocieri de 1.100.000 uh, de mii pentru instrumentul de flexibilitate, Însă, deci asta este un exercițiu și apoi, pe de altă parte, avem noile nevoi care s-ar putea să se ridice la 2 milioane de euro. Nu cred că trebuie să negociem până la uh, virgulă, dar trebuie să știm cum va trebui să procedăm, care va fi procedura pe care va trebui să o adoptăm și ce strategie trebuie să urmăm. Și din ce spunea domnul Böge ieri, am înțeles că el dorește să mergem până la uh, capăt cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Nu știu dacă domnul Böge s-a gândit la eventualitatea de a nu adopta următoarele perspective financiare, însă după adoptarea noilor perspective financiare, va trebui să ne gândim la perioada de după. Nu a spus prea multe ieri despre uh, activitatea noastră a Parlamentului. Nu știu dacă vom uh, putea trage concluzia logică dintr-o astfel de situație, dar în orice caz, obiectivul ar trebui să fie clar pentru noi toți, la fel ca și strategia, așa cum spunea domnul Böge, indiferent de poziția pe care o adoptăm sau indiferent de poziția pe care Comisia sau Consiliul o adoptă. Cred că noi trebuie să decidem cum dorim să funcționăm pe viitor. Nu știu dacă alt uh, deputat sau vreun grup politic își va aduce contribuția în această fază a dezbaterii, dar doream să schițez liniile generale pe care cred că le vom uh, uh urma, pentru că ieri n-am înțeles foarte bine în ce direcție dorește să ne îndreptăm. Danke sehr. Gibt es weitere Worte? Vă mulțumesc. Mai dorește ceva să intervină? Nu? Reimer, dorești să răspunzi? Sunt de părere că în ceea ce privește orientarea de bază, suntem, găsim ușor un acord. Întrebarea este la ce nivel se negociază și se discută. În trilog, întotdeauna în trecut, era foarte clar că se discută la nivel de ministru sau cel puțin secretar de stat cu eventual uh, acompanierea din partea reprezentanților uh, permanenți. Asta este și pe ordinea de zi a trilogului, să vedem la ce nivel are loc această concertare și la ce nivel se negociază așadar. Și cred că este, ar fi corect ca președintele nostru și e corect că președintele nostru a um, făcut clar că do- se dorește o altă structură din partea Consiliului pentru a avea o negociere politică serioasă. Aș dori să subliniez ceea ce am spus ieri și cu privire la întrebările orale. Dacă acestea nu ajută la nimic, există în continuare articolul 324 al Tratatului de la Lisabona, în care se spune că pentru ca procedura să fie rapidă și pentru a se ajunge la rezultate rapid, există posibilitatea ca președintele comisiei să se adreseze președintelui Consiliului și uh, președintelui Parlamentului pentru a avea consultări în mod regulat. Uh, și poate se uh, cu ajutorul uh, Comisiei de Bugete uh, și cu expertiza de aici să se țină aceste uh, negocieri. Bineînțeles, la acest nivel nu se pot rezolva toate detaliile, dar se poate adăuga o dimensiune politică puternică de la cel mai înalt nivel acestor discuții. Și cred că, în acest sens, muzic, um, munca noastră ar putea fi um, sprijinită din punct de vedere politic. Comisarul a spus că nu poate să um, propună o perspectivă financiară atât timp cât nu are cifre clare. Pe de altă parte, însă, vom avea nevoie, la un moment dat, de un catalog cu priorități. Ce ne dorim, ce nu ne dorim, cât costă toate acestea, ce înseamnă Galileo ca costuri, uh, ceva pentru serviciul de acțiune externă. Uh, toate acestea nu rezolvă însă problema 2012-2013. Cum rezolvăm? Venim din nou cu un buget rectificativ și atunci dăm totul peste cap? Uh, avem nevoie de ceva clar, sunt convins că există ceva uh, ce poate fi scos din uh, sertar și atunci uh, se poate veni cu o soluție. Nu putem să trăim trei ani de zile, unul după celălalt, într-o, într-un haos bugetar. Ori găsim o soluție serioasă, ori ne vedem transpuși într-o situație în care ne luptăm unii cu alții trei ani consecutiv. Așadar, consider că trebuie stabilite o serie de priorități, iar apoi sunt, urmează deciziile politice, ce trebuie finanțat, ce instrumente avem la dispoziție pentru asta. Și de aceea trebuie să aplicăm și să implementăm instrumentele necesare pentru următorii trei ani. Pentru că dacă nu facem asta acum, putem să uităm uh, reviziile din anii următori, pentru că întotdeauna va exista un stat membru care se va opune. De la bun început trebuie să fie clar că nu vom renunța la drepturile noastre. Trebuie să avem o alternativă, să există rezerve, alternative, marje, care să ne ajute să ne asigurăm că putem lucra cu această procedură de până acum, astfel încât să nu existe doar un stat membru care să poată pune uh, bețe în roate unor um, programe planificate de mult timp. Așadar, mi se pare important să formulăm această precondiție de bază, iar apoi să stabilim o serie de uh, solicitări care să le dorim rezolvate în timpul negocierilor. Vom uh, vedea apoi în plen, în septembrie va avea loc uh, votul. Deci, dacă nu există niciun fel de pas înainte din partea Comisiei, din partea Consiliului, atunci sunt dispus să merg în plen dacă uh, Comisia uh, îmi oferă sprijinul, Comisia aceasta, și să spun că uh, nu acceptăm acest tip de joc ci uh, respingem propunerea uh, Comisiei. Dar asta merge numai dacă toate grupurile politice sunt unite și uh, avem o poziție comună. Dacă nu se întâmplă acest lucru, nu vom reuși. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta încheiem această discuție. Cred că ceea ce ar trebui să ținem minte cu toții este ceea ce a spus Reimer Böge acum. Uh, să păstrăm pachetele la un loc, grupurile uh, să fie unite, pentru că ceea ce el tocmai a descris, uh, și anume să apelăm la seriozitatea Consiliului, să avem argumente serioase ei bine, uh, s-ar putea să nu fie suficient. Trebuie să utilizăm instrumentele noastre, uh, instrumentele de care dispunem, astfel încât uh, să putem duce negocierile fără să renunțăm la competențele noastre. Poate dacă facem așa cum Alain măsură a spus ieri, dacă îi mai vedem ca parteneri de negociere numai pe șefii de stat și de guvern, atunci poate putem avea, înregistra o serie de uh, progrese. Dar dacă um, facem apel la administrațiile stați, statelor membre, cred că sperăm degeaba să obținem uh, ceva. Trecem așadar la punctul următor. Este vorba de instrumente și uh, aici um, trebuie să ne asigurăm că Consiliul uh, nu ne va lua din competențe. Inge, ai cuvântul. Mulțumesc. Discutăm așadar despre punctul 8 de pe ordinea de zi, regulamentul financiar uh, aplicabil bugetului și reforma acestuia, reformarea acestuia. Comisia ne-a făcut o propunere uh, în care, practic, jumătate din uh, articole, practic, sunt reformulate. Este un proiect foarte ambițios și, pentru prima oară, avem și o propunere de norme de aplicare. Avem, așadar, tot ce ne trebuie pentru a, a ajunge la o simplificare. Aș dori să felicit Comisia pentru uh, Uh, aceste propuneri uh, și sper ca până la finalul anului să putem uh, elabora și un raport. Este ceva, este un proiect foarte mare, toată lumea este invitată să participe. Prin procedura 51 trebuie să avem un raport sau am putea avea un raport comun cu Comisia pentru Control Bugetar. Iată, ne apropiem de un vis pe care îl avem de foarte mult în același timp avem o problemă și mă bucur că directorul general Jean-Jean este prezent, pentru că avem o problemă juridică cu consecințe asupra primei uh, propuneri făcute de comisie cu privire la bugete. Există un acord interinstituțional din 2001 conform căruia Parlamentul s-a angajat ca într-o procedură de reformare uh, să uh, abordeze numai articolele uh, modificate de către Comisie. Însă este posibil să fie necesară modificarea unor articole care nu sunt modificate de către Um, comisie. Dar dacă se pierde această posibilitate, după părerea mea, s-ar pierde foarte mult din um, această simplificare pe care o dorim. Cum vede comisia această situație? Putem uh, modifica numai acele articole um, uh, modificate de comisie? Pentru că dacă acesta este cazul, ar trebui să respingem uh, propunerea cu privire la tratatul de la Lisabona atâta timp până când până am uh, uh, obține modificările dorite. Așadar, prima întrebare. Suntem legați de articolele modificate de comisie? Apoi, vom avea un grup de lucru și cu uh, Comisia de Control Bugetar în care toți uh, raportorii din umbră sunt invitați să participe. Uh, Aici se discută și aspectele ce țin de declarațiile naționale. Cum abordăm, pe de altă parte, riscul uh, tolerabil? Există o propunere din partea Comisiei pe care încercăm să o includem. Ce avem, ce ni s-a prezentat, este un proiect foarte ambițios și eu cred că avem șansa să facem un proiect adevărat. Uh, Uh, în această comisie am făcut uh, pregătiri, am avut lucrări pregătitoare semnificative aici, uh, am avut o audiere pe această temă și cred că cu toate um, informațiile pe care le-am primit și cu informațiile de la ONG-uri, de la societatea civilă, putem într-adevăr să, um, să ajungem la o simplificare și la un proiect uh, de anvergură. Pe de altă parte, este o operațiune foarte complexă și trebuie să vedem cum putem armoniza între ele instrumentele pe care le avem la dispoziție. Dar eu sunt optimistă uh, și, după, și în urma discuțiilor interne pe care le-am avut, sunt convinsă că putem ajunge la simplificarea de care avem nevoie. A doua întrebare către comisie. Visul nostru de a avea o simplificare prin mai puține reguli este posibil? Și anume, regulile financiare pentru viitor le vom putea uh, stabili și noi, pentru că uh, acum noi uh, avem un proiect uh, pe care îl vom duce până la capăt, dar dacă mai târziu nu vom putea uh, Uh, stabili regulile uh, și, vor exista reguli care se vor contrazice, nu vom uh, obține progrese. Așadar, prima întrebare, reformarea și, în al doilea rând, ce face Comisia în mod intern pentru a ne asigura că toate aceste reguli sunt într-adevăr obligatorii. Mulțumesc! Mulțumesc! Deocamdată nu văd pe nimeni care dorește să intervină, așadar Vă dau cuvântul direct dumneavoastră, domnule director general. Ați auzit întrebările din partea doamnei Gresle. În primul rând, am dorit o definiție din partea Comisiei a uh, termenului reformare, recast, și în al doilea rând am vrea să știm care este situația cu simplificarea regulilor și dacă nu va exista o dublare sau suprapunere a regulilor. Euh, Mulțumesc, doamnă președintă. Voi voi încerca să răspund la cele două întrebări ale doamnei Gresle. Am sub ochi documentul, versiunea în limba franceză, care se numește Propunerea de regulament al uh, Parlamentului și Consiliului pentru regulamentul care se aplică bugetului general al Uniunii Europene. E adevărat că această propunere vizează o serie de articole specifice din regulamentul actual, a căror menire este să simplifice și să sporească răspunderea, responsabilitatea, accountability, cum se spune în engleză, dar și să întărească dimensiunea financiară, punerea în comun a resurselor și așa mai departe. Pentru mine nu există probleme în acest document, iar dacă Parlamentul consideră că trebuie să uh, facem modificări, adaptări în altă parte, Comisia va analiza această propunere și va trebui în orice caz să uh, schimbe propunerea, adaptând-o în funcție de rezultatul uh, negocierilor dar întrebarea care se pune este dacă Comisia e dispusă sau nu să-și modifice propunerea și aceasta cu respectarea tuturor etapelor procedurii, care, după cum știți, e foarte complexă acum uh, în procedura de codecizie. În ceea ce privește idealul de simplificare al doamnei Gresle, îl împărtășim și noi uh, cu colegul din stânga, am uh, instituit acest uh, obiectiv al simplificării, ne-am dorit ca acest uh, regulament să fie mult mai convivial, mult mai ușor de folosit de către clienți, de către utilizatorii care trebuie să se afle în miezul preocupărilor noastre și al demesurilor noastre. Sper că am înregistrat progrese. Nu e, nimeni nu e perfect, însă aș spune totuși că eu cred că am făcut progrese. Apoi, mai rămâne o problemă, respectiv ce vom face în legătură cu acest regulament și regulamentele pe sector. Și această problemă ne preocupă și ea. Obiectivul nostru în ceea ce privește activitatea domnului comisar Lewandowski și Direcția Generală a Bugetului care activează pentru el e să se asigure că există o coerență uh, să verificăm ce facem în cadrul regulamentului financiar general și, pe de altă parte, în uh, regulamentele pe sector. Dacă nu, ce rost ar avea toată această activitate a noastră? Sigur că nu dezvălui acum uh, secrete când spun că e un obiectiv care a fost uh, stabilit uh, de către comisarul Lewandowski în procesul de adaptare al acestor propuneri de către Colegiul Comisarilor. Aș dori să vă liniștesc, aș dori să vă asigur, doamnă Gresle, că suntem vigilenți uh, pe aceste teme și că Colegiul Comisarilor se va mobiliza în ce privește aceste chestiuni și că direcția uh, mea generală va încerca să asigure coerența între acest regulament general și regulamentele sectoriale. Iată care este răspunsul uh, la întrebările doamnei Gresle. Mulțumesc, doamnă președinte. So, dann habe ich jetzt zwei, drei. Am două persoane înscrise la uh, cuvânt. Uh, Jens Geier întâi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să rezolvăm următoarea problemă. Există, de fapt, trei propuneri. Uh, revizia, revizuirea după trei ani, uh, pachetul Lisabona și propunerile ce țin de serviciul de acțiune externă. Întrebarea mea către uh, comisie este dacă chiar era necesară această serie întreagă de propuneri, pentru că uh, Uh, trebuie, va trebui să modificăm practic același alinia de trei ori. Și încă o întrebare, pentru că nu am apucat să verific consistența acestor pachete, dar există și posibilitatea uh, modificării altfel decât numai dintr-o, uh, printr-o singură procedură? Um, este vorba de faptul că ar trebui să începem cât se poate de rapid cu um, crearea și stabilirea Serviciului de Acțiune Externă. Punem în pericol um, modificările bugetare? Exactly the same. Goran, mulțumesc. Și eu uh, sunt de aceeași părere. Ieri nu am fost la ședința coordonatorilor când s-a discutat acest lucru, însă cred că trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că, pe de o parte, s-ar putea să avem un avantaj în menținerea celor uh, trei părți ale pachetului împreună. Însă, pe de altă parte, trebuie să vedem care sunt nevoile uh, în perspectiva creării acestui serviciu pentru acțiunea externă și cred că ar fi avantajos dacă am putea include această parte din uh, regulamentul financiar în pachetul pentru serviciu pentru acțiunea externă, pentru că dacă nu vom avea probleme și la voi și în legătură cu părțile legate de Lisabona ar putea să facă parte și din pachetul uh, Lisabona. Ar trebui să abordăm problemele frontal și nu cred că are rost să mai amânăm, să tergiversăm părți importante din politicile noastre doar pentru ca regulamentul financiar să uh, rămână închegat ca pachet. Dar aș dori să știu care este poziția Comisiei. Helga, bitte. Helga. Mulțumesc. Aș dori să discutăm despre dezbaterea generală cu privire la um, reglementarea financiară. Am mai abordat uh, următoarea idee care este um, cum putem aborda simplificarea uh, acordării fondurilor. Bineînțeles că nu vrem să stimulăm frauda și risipa, însă în urma Comisiei Santer uh, am ajuns la concluzia că este nevoie de o simplificare, mai ales pentru proiecte mici, mai ales în domeniul cultural. Vedem că există foarte mulți oameni cu idei foarte bune care sunt respinși sau renunță uh, la solicitarea de fonduri uh, și la depunerea de proiecte pentru că se, li se pare prea mare efortul birocratic oricât de important ar fi dezbaterea cu privire la serviciul de acțiune externă, uh, cred că simplificarea reglementărilor financiare este foarte importantă, mai ales din perspectiva cetățenilor. Mulțumesc! Nu mai există persoane care doresc să intervină. Poate putem să lăsăm comisia să răspundă la întrebările care au fost adresate Însă aș dori să repet întrebarea inițială pusă de doamna Gresle. Atunci când comisia ne-a răspuns, mie mi s-a părut că nu am primit un răspuns clar. Nu este vorba de faptul că mm, comisia s-ar angaja de la bun început să adopte mm, modificările mm, propuse de noi și să le ducă până la final, ci este vorba mai degrabă de uh, evaluarea juridică și aș fi foarte recunoscătoare dacă directorul general m-ar asculta pe mine acum și nu uh, pe lucrătorii săi. Parlamentul este uh, în poziția să modifice uh, articole care nu au fost uh, modificate decât în propunerea comisiei sau nu? sau vine după aceea serviciul juridic al comisiei și ne spune că nu este prevăzut așa ceva și, drept urmare, este interzis? Aceasta a fost întrebarea noastră la început. Aș dori un, un răspuns clar la această întrebare și apoi un răspuns uh, cu privire la aceste trei părți ce urmează a fi modificate. Mulțumesc! Oui, présidente, en ce qui concerne le... Da, doamnă președinte, în legătură cu primul punct, nu pot să îmi iau niciun angajament în această etapă. M-am exprimat poate cam enigmatic, însă totul va depinde de evoluția procedurii de codecizie. Totul va depinde de cum va evolua dosarul și Comisia nu poate să intervină în acest dosar. Dacă lucrurile avansează repede și nu se mai revine în comisii, atunci Comisia nu poate să facă nimic. Dacă procedura va fi diferită și se va merge mai departe, atunci Comisia va fi în măsură să examineze propunerile Parlamentului European. În legătură cu cele trei propuneri diferite, cred că domnul Ferm a rezumat foarte bine situația. Situația este că avem niște termene diferite, avem uh, grade de urgență diferite. Am spus acest lucru în repetate rânduri. Este esențial să avem la dispoziție modificările adecvate ale regulamentului financiar în, pentru ca Serviciul European de Acțiune Externă să poată să intre în funcțiune. Dacă nu se va modifica regulamentul financiar, nu va exista nici Serviciul European de Acțiune Externă, pentru că nu există dispoziții bugetare care să permită funcționarea acestui serviciu. La asta se rezumă totul. Deci, insistăm Insistăm continuu pentru ca regulamentul financiar să fie modificat în așa fel încât să se permită funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă și aceste modificări să fie adoptate cât mai rapid pentru ca noi să putem să trecem la examinarea proiectului de buget pentru Serviciul de Acțiune Externă și pentru adoptarea proiectului de buget. Și pentru ca acest ansamblu să poată funcționa începând din această toamnă. Fie că va fi 1 octombrie, 1 noiembrie, nu se știe. Însă știm că toate aceste dispoziții sunt necesare pentru intrarea în vigoare a Serviciului European de Acțiune Externă. În ceea ce privește partea legată de adaptarea tehnică la Lisabona, grosso modo, mutatis mutandis, problematica este aceeași. Adică este necesar să se permită tuturor actorilor să poată să beneficieze de progresele realizate în cadrul tratatului de la Lisabona fără o modificare a dispozițiilor regulamentului financiar care să țină cont de efectele tratatului de la Lisabona, aceste efecte nu vor intra în vigoare. Și cred că este în interesul Parlamentului European să facă în așa fel încât aceste dispoziții să intre în vigoare cât mai repede. Altfel vom rămâne la vechile prevederi din tratat, din acordul interinstituțional și acest lucru poate să pună probleme pentru gestionarea cotidiană a bugetului. Și știm cu toții că dezbaterile referitoare la propunerea privind modificările ce intră în marea noastră propunere de revizuire, dacă pot să-i spun așa, uh, deci știm că aceste dezbateri vor dura și că putem probabil să ne gândim la o durată de vreo 2 ani. Nu putem să ne permitem să așteptăm 2 ani pentru intrarea în vigoare a dispozițiilor referitoare la funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă și nu cred că este spre binele instituțiilor să aștepte doi ani pentru a pune în aplicare dispozițiile referitoare la consecințele tratatului de la Lisabona asupra regulamentului financiar. Din aceste motive, deci, Comisia a optat pentru această abordare, care, pe plan intelectual, nu este, poate, uh, stârnitoare de entuziasm, însă este practică spre meritul ei, este eficientă și permite instituțiilor să lucreze repede și să fie eficace, cât mai repede. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ähm, äh. Mulțumim. Uh, tocmai mi s-a adus aminte și pot mai să fac același lucru pentru colegii noștri, și anume să amintesc de faptul că suntem dispuși și dorim să ne asigurăm că tot ceea ce ține de tratatul de la Lisabona să fie pus în aplicare cât se poate de repede, între acestea și Serviciul de Acțiune Externă și, bineînțeles, toate consecințele tratatului de la Lisabona dorim să fie uh, um, aplicate cât se poate de rapid. Îi dau cuvântul lui Ingeborg, iar apoi vom încheia cu acest punct. Mulțumesc! A fost într-adevăr um, o mare clarificare. Um, practic, nu ne rămâne nimic de făcut în afară de a ne agăța de tratatul de la Lisabona pentru a avea modificările dorite. Pentru că dacă nu există o asigurare din partea Comisiei că avem independență în, uh, revizu- la revizuirea trianuală, atunci uh, nu am obținut nimic. Uh, cred că este împotriva intereselor Parlamentului aici. Uh, abordarea comisiei. Cred că modul în care comisia a ales um, procedurile ne face să ne apărăm și să uh, luptăm pentru lucrurile care sunt importante pentru noi. Așadar, prima revizuire cu siguranță se va referi la serviciul de acțiune externă. Însă, toată procedura depinde de întreaga construcție. Nu pot să stabilesc un sistem de control înainte să cunosc construcția. Dar cred că am înregistrat progrese și cred că vom putea face acest lucru și în continuare. Însă, întrebarea care a fost pusă aici este foarte importantă. Articolul 1 se modifică de trei ori. La fiecare reviziun, revizie uh, se modifică acest articolul 1. Ar trebui să uh, modificăm acest articol o dată în, la revizuirea actuală și, într-adevăr, să includem în această revizuire tot ce este necesar. Să putem enumera tot ce ne trebuie pentru ca apoi, la o nouă uh, revizuire, să nu trebuiască să modificăm din nou articolul 1. Uh, și toate instituțiile enumerate în uh, tratatul de la Lisabona, inclusiv uh, serviciul de acțiune externă, trebuie să fie incluse de acum în acest articol 1 modificat, astfel încât să nu mai trebuiască să modificăm acest articol încă o dată. Cred că ar fi foarte important pentru a avea o situație clară după reformare. În ceea ce privește Lisabona, procedurile sunt clare. Ceea ce am uh, stabilit rămâne valabil, bineînțeles, dar din punct de vedere juridic, cum ajungem la o simplificare? De aceea este foarte importantă și această, acest proiect uh, cu privire la Lisabona. De acesta trebuie să uh, mă leg acum. Dacă există alte posibilități uh, prevăzute de comisie, foarte bine, dar deocamdată pe acesta ne vom baza pentru a obține lucrurile pe care uh, considerăm că trebuie să le obținem. Doamnă Triple, la ultima revizuire am uh, stabilit deja că trebuie să existe o notificare a beneficiarilor. Bineînțeles că nu este suficient. Din nou avem problema că cei mici nu pot să îndeplinească toate prevederile și, bineînțeles, uh, de fiecare dată când noi nu prevedem uh, o serie de uh, reguli foarte stricte, uh, Comisia a, uh, a luat asupra sa sarcina de a impune, de a impune ea aceste uh, reguli. Deci unde am vrut noi o simplificare, Comisia a impus reguli suplimentare. Însă, problema principală mi se pare și cea care ne este uh, menționată cel mai des este aceea a dobânzilor la prefinanțare. În uh, regulile uh, mm, programului cadru pentru cercetare este prevăzut acest lucru. Este cea mai mare Aici nu s-a uh, făcut modificarea necesară și sunt uh, cele, cele mai multe reclamații le privim în acest sens al um, dobânzilor. Comisia impune aceste uh, reguli și, într-adevăr, cele mai multe probleme um, cu, re- cu regulile bugetare le avem la fondurile specializate. Și dacă nu simplificăm aceste reguli, Uh, cred că va fi dificil în viitor. De aceea mi se pare foarte important, domnule director general, să avem simplificări aici. Uh, uh, propunerea pentru revizuirea trianuală este bună, noi ne vom da silința să o facem să fie și mai bună decât este. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Cu aceasta am încheiat acest punct. Ajungem la punctul cu numărul 19, este vorba de o notă de informare din partea Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare, care dorește din partea noastră undă verde, să spunem așa, pentru semnarea unui contract um, de închiriere a unui imobil. Raportor este doamna Holmeier. Mulțumesc! Pe scurt, Uh, cu privire la uh, acest proiect al AECI. Am încercat uh, să trimit colegilor documentele, documentele pe, pe măsură ce le-am primit și eu. Sunt destule multe documente, dar am observat că la unele uh, Uh, lucruri, trebuie chiar uh, să um, întrebi cu foarte multă perseverență pentru a obține informațiile cu privire la costurile reale. În primul rând, este vorba de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare, AECI, uh, a fost creată în 2003 și din 2006 a uh, închiriat uh, birouri în, uh, în uh, turnul Mado, apoi s-a mai închiriat în uh, clădirea Orban, s-au închiriat spații de birou, cele două Uh, spații sunt uh, separat, uh, cea de-a doua costă 400 de mii aproximativ. Până acum, așadar, costurile totale erau de 781 de mii de euro anual. Erau două clădiri, din punct de vedere al spațiului nu era o situație optimă, era într-adevăr o um, situație tranzitorie, um, s-a făcut o licitație împreună de fapt ținea de procedura uh, mai veche a acestei agenții, care a făcut uh, practic trei, trei uh, licitații. Au fost vreo 20 de oferte, două au corespuns tuturor criteriilor și din acesta s-a selectat proiectul actual. Este vorba de o clădire în piața Rojie la numărul 16, Proprietarul este imobilier de uh, Rogier. Uh, este vorba de 6499 de metri pătrați um, de spațiu de birou, 150 de metri pătrați de arhivă și 41 de uh, locuri de parcare. Este vorba de un contract de uzufruct care costă anual 1.116.000 de euro aproximativ și Um, există o reducere, deci practic um, chiria este gratuită pentru șase luni. Am o observație critică pe care, la care voi solicita comisiei să um, se mai gândească o dată. Este vorba de lucrările de adaptare care uh, cuprind pereți și tot felul de alte lucruri care de fapt țin de construcția clădirii, de jumătate din uh, construcția clădirii. Sunt uh, lucrările de bază, ceea ce face ca mm, costurile să fie practic până la urmă mult mai mari. Uh, Complexul uh, este bine uh, localizat în sensul că este în afara cartierului european, dar este foarte bine conectat, este la aproximativ 3 km de clădirea Perlemont. Uh, din punct de vedere siguranță și standarde de siguranță este, corespunde standardelor. Există o serie de sinergii în sensul că se împart cu alte instituții sau cu alți chiriași Um, serviciile de securitate, uh, cantina, așadar acestea sunt aspecte pozitive. Uh, contractul cuprinde un, uh, este un contract de uzufruct pe 15 ani, ceea ce înseamnă că el este mai uh, avantajos din punct de vedere financiar, dar asta depinde de existența agenției pentru următorii 15 ani, bineînțeles. În rest, uh, este în regulă, după părerea mea, ceea ce este enumerat ca și costuri. Ce ne interesează pe noi, în ceea ce, uh, în mod deosebit, este vorba de asbest. Uh, s-a făcut o probă, s-au făcut modificările necesare, deci acum clădirea este fără asbest, Bugetul 2011 uh, deja prevede creșterea personalului și creșterea uh, necesarului de suprafață de birou. Am întrebat, doamnă președinte, de ce s-au închiriat uh, clădiri care nu au luat într-o primă etapă în considerare creșterea numărului de personal. Este ceva ce ar trebui, practic, în viitor să fie prevăzut de la bun început. La această clădire se ia în considerare creșterea pe numărului de personal, deci cred că în uh, viitor uh, uh, nu va mai exista această problemă. În ceea ce privește contractul de uzufruct, mai există o singură problemă și anume că noi trebuie să facem lucrările de mentenanță. Așadar, nu se plătește numai chiria, ci se, plătește, se plătește și tot ce ține de uh, mentenanță. Este o informație pe care am primit-o numai după ce am întrebat de multe ori. Costurile sunt uh, de 1.400.000 milion uh, aproximativ pe an Uh, și se adaugă costurile de, uh, de mentenanță și cred că va mai trebui uh, în următoarele luni să mai analizăm puțin aceste costuri um, pentru lucrările de adaptare, pentru că nu putem ca um, proprietarul să facă după bunul plac aceste lucrări, pentru că este vorba de costuri aproximativ 2 milioane. Aceasta ar fi informațiile. Aștept uh, intervențiile din partea dumneavoastră. Mulțumesc, Monica. Cred că trebuie să lucrăm uh, puțin aici. Administrația Parlamentului uh, este întotdeauna pusă sub presiune să facă un management al clădirilor și cred că și Comisia um, ar face bine să elaboreze o serie de orientări sau să le aplice, astfel încât toți cei care caută o clădire sau închiriază o uh, clădire să se țină de acestea. Carl Hacklund. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc doamnei raportor care a făcut încă o dată o treabă foarte bună, încercând să estimeze costurile reale ale acestui proiect de construcție. Pe scurt, cred că această idee este bună. Cred că va da agenției un spațiu foarte bun de lucru. Singurul lucru pe care vreau să-l observ este că atunci când costurile de renovare sunt impuse agenției în sine, acest lucru se va face pe 15 ani și mandatul agenției este numai până în 2015. Deci, ă, se, sigur că presupunem că agenția își va continua activitățile, dar nu putem avea nicio garanție. Nu știu ce s-a făcut în alte cazuri, dacă au existat cazuri în care am luat decizii uh, similare, însă spontan aș spune că nu e normal ca aceste costuri de renovare să dureze mai mult decât mandatul agenției, deși presupun că agenția își va continua activitatea. Însă, cred în orice caz că decizia merge în direcția cea bună, lăsând asta la o parte. Mulțumesc. Iată, este ceva ceea ce cred că ar trebui să fie cuprins în aceste orientări mai ales când este vorba de agenții care au o, uh, o perioadă de existență limitată. Monica, ai cuvântul. Se poate rezilia contractul după 5 ani, însă vor crește costurile pentru că exact aceste lucrări de renovare sunt uh, apoi um, transpuse pe 5 ani, nu pe 15 ani. Însă dacă facem un contract pentru numai 5 ani, nu primim o clădire bună. Deci este un fel de cerc vicios. Aș dori să vă atrag atenția asupra ceva uh, când discutăm despre regulamentul uh, bugetar. Am uh, primit un raport cu privire la aprobările comisiei cu privire la construcția de clădiri. N-au fost aprobate um, au, au fost aprobate o serie întreagă de construcții foarte mari pe care noi nu le-am primit. Uh, sistemul uh, de transmitere către Parlament al acestor uh, propuneri uh, se pare că este deficitar. Da, probabil că problema este că este o agenție executivă și nu este practic un serviciu, serviciu al comisiei. Uh, în trecut, în um, regulile pentru agențiile executive, am scris în regulile acestora că trebuie să fim consultați uh, cu privire la uh, costurile pentru clădiri și așa mai departe, spre deosebire de comisie, care nu trebuie să facă asta. Întotdeauna sprijin ideea unor uh, linii directoare, unor orientări, pentru că nu putem să avem o regulă. E drept că nu putem să avem o regulă pentru aceeași regulă pentru toată lumea, dar putem avea niște orientări și dacă ai spus că vrei să lucrezi la asta, bineînțeles, noi te sprijinim. Însă, deocamdată trebuie să vedem dacă urmăm propunerea doamnei raportor și nu elaborăm, practic, un uh, raport, nu redactăm un uh, raport și dacă luăm la, și pur și simplu luăm la cunoștință ceea ce uh, am fost informați. Este cineva împotrivă? Nu. Deci nu vom redacta un raport. Cu aceasta am încheiat acest uh, punct și ajungem la vot. Acum aș dori să le spun colegilor că Roberto Gatieri la 11 fără un sfert va fi aici pentru a ne informa cu privire la uh, ceea ce a fost consemnat ca rezultat ieri. Acum votăm și după aceasta ne vom ocupa de serviciul de acțiune externă. transfer număr, numărul 16, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În Cobu News se menționează în total 5 transferuri. Părerea mea este că a venit vremea să hotărâm în legătură cu 16 și 17 și propun să le lăsăm pe celelalte trei pentru următoarea reuniune. Aceste, aceste propuneri abia au venit uh, duminica trecută și nu am avut timp să uh, luăm hotărâri în legătură cu amănuntele și nu am reușit să intru în contact cu celelalte grupuri. În ceea ce privește numărul 16 și 17 la oaltă, ca să accelerăm, eu propun să le acceptăm pe amândouă, ambele propuneri. Poate că unii colegi vor uh, avea întrebări, dar în general sper că răspunsurile vor fi uh, acceptabile și vom putea să votăm pentru. Gibt es irgendwelche Fragen zu 16? Are cineva întrebări cu privire la 16? Inge, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost destul de dificil uh, parcurgerea documentelor. Primul are numai are aproximativ 167 de pagini, deci a fost greu uh, să obținem puțină transparență, dar dacă ne dăm silința vom reuși de fiecare dată. Din 2005 până în 2008, Comisia a cheltuit 608 milioane de euro pentru studii și consultări în patru ani. Este poate o sumă importantă. Și Direcția Generală de Prelucrare a Datelor este cu 158 de milioane de euro pe numărul 1 în acest top. Um, aș dori să mi se răspundă la niște întrebări. Dacă parcurgem aceste documente, vom vedea că s-au achiziționat uh, imprimante. M-ar interesa de ce la studii și uh, consultări externe se cumpără imprimante. Iată, este ca la consiliile locale când uh, se negociază 5 euro timp de 3 ore uh, Aș vrea să știu de ce la consultări, de exemplu, uh, se solicit sau uh, achiziționat scaune de la Ikea. Uh, e vorba de faptul că trebuie să stăm foarte mult pe scaun la negocieri. Aș dori, da, să știu de ce s-a făcut această achiziție. Apoi, unele dintre societățile care au primit foarte mult bani, Salco Belgia, 22 de milioane de euro, și apoi Aș vrea să știu ce face Direcția Generală de Prelucrare a Datelor cu cei 158 de milioane de euro dacă oricum um, dă mai departe uh, toate activitățile sale dacă subcontractează. Um, aș vrea să știu ce a primit această um, direcție generală de la uh, firmele de consultanță pentru toți acești uh, bani? Aș vrea să primesc câteva răspunsuri la aceste întrebări. Dacă nu, trecem prin uh, procedura uh, obișnuită, Comisia de Control Bugetar, descărcare bugetară și așa mai departe. Așadar, vă rog frumos, aș dori niște, între, între, niște răspunsuri pentru a putea uh, simplifica procedura. Carl Haglund. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, în legătură cu transferul 24, care se referă la Marea Baltică, eu înțeleg abordarea spontană a lui Laszlo, pentru că documentul a venit foarte târziu, însă aș vrea să știu, uh, tocmai pentru că eu am pus această întrebare, dacă acest transfer corespunde cu ceea ce am uh, discutat cu Comisia. Eu cred că corespunde și mă bucur că Comisia a acționat respectând voința politică a Parlamentului și a Comisiei noastre și deci transferul mi se pare acceptabil. Eu aș fi pentru votarea sa astăzi, însă sigur că trebuie să respectăm uh, ce ne spune raportorul, însă eu cred că e un, uh, un transfer foarte adecvat. Auf um, Frau Gressles Vom lăsa întâi comisia să răspundă la întrebările doamnei Gresle, iar apoi uh, raportorul ne va prezenta poziția sa. Oui, merci, présidente. Euh, je dois dire à ce stade, je n'ai pas la, la réponse. Mulțumesc, doamnă președinte. În această fază nu am răspunsul la întrebarea doamnei Gresle. Este o întrebare foarte pertinentă și uh, cu siguranță vom examina chestiunea îndeaproape. sunt uh, cât se poate de disponibil și voi transmite informația mai departe cât de repede posibil. Sper să nu fie complicat și sunt convins că există justificări foarte acceptabile. Din punctul nostru de vedere, este important să existe o ridicare parțială a rezervei în legătură cu postul 26010211, pentru că, care se referă la 3 milioane,7. Cred că am îndeplinit obligația de a da explicații care ne, fusese, ne-a fost impusă și cred că acum toate elementele sunt în joc. În ceea ce ne privește, această lipsă de credit uh, este foarte problematică în ceea ce privește angajarea prestatarilor de servicii în domeniul dezvoltării informatice. Direcția noastră generală de resurse umane și de informatică are reale probleme în uh, încheierea contractelor necesare. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ähm, ich gehe mal davon Mulțumesc. Pornesc de la premisa că informațiile vor veni în termenul necesar, astfel încât INE să nu mai trebuiască să pună aceleași întrebări prin intermediul Comisiei de Control Bugetar. Laslo Surian, aveți cuvântul, vă rog. Uh, listening your comment, madame. În urma intervenției dumneavoastră, domnul președinte, aș putea acum să vă propun să votăm pentru, însă ar fi un precedent periculos. Uh, ar fi periculos să dăm o explicație extinsă care întotdeauna riscă să pună alte probleme. Cred că problema uh, ridicată de Inge a fost justificată și răspunsul până acum a fost că ni s-a promis că ni se va răspunde. Întrebarea este, este Comisia în stare să ne dea un răspuns la, următorul, uh, la următoarea reuniune și dacă trebuie să vedem dacă termenul uh, până respectiv uh, în legătură cu următoarea reuniune e ușor de respectat și propunerea aceasta mie mi se pare bună. Uh, die Domnule director general, Ați auzit solicitarea din partea raportorului. Vă roagă să îi răspundeți la întrebări înainte ca dumnealui să ne dea recomandarea sa. Oui, merci, président. La prochaine réunion... Mulțumesc. Următoarea reuniune a Comisiei are loc în 13-14 iulie, ceea ce înseamnă că vom fi chiar înaintea vacanței de vară, și că pentru semnarea contractelor riscăm să uh, avem de suferit de pe urma vacanțelor și riscăm să amânăm totul pe luna septembrie. Deci, dacă am uh, vota astăzi, am avea de câștigat trei luni. Și după cum v-am spus, serviciile noastre de resurse umane și uh, serviciile care se ocupă de tehnologie informării așteaptă acest uh, dosar cât mai repede Uh, sper că am răspuns, uh, am dat satisfacție Parlamentului răspunzând uh, precis la întrebările adresate prin studiile care au fost întocmite și de prestatarii externi, atât persoane fizice cât și firme. Am dat dovadă de o dorință de plină de cooperare și îmi iau aici un angajament ferm, mă angajez să vă furnizăm explicații la întrebarea doamnei Gresle și am dori să, ca acest dosar să fie deblocat cât mai repede, dar bineînțeles decizia va aparține. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Generaldirektor. Vă mulțumim, domnule director general. Modul în care ă, abordăm noi transferurile de obicei. Sprijină dorința dumneavoastră de a vota astăzi, de a decide astăzi. Um, termenul nostru este 2 iulie și pentru că nu avem o reuniune până atunci, va trebui să decidem astăzi. Altfel, oricum, solicitarea din partea Comisiei va fi abordată. Domnule raportor, vă rog, aveți cuvântul. Uh, listening to the answer am ascultat răspunsul reprezentantului Comisiei uh, și, având în vedere și situația, eu vă propun să sprijinim propunerea și, din punctul meu de vedere, având în vedere cooperarea cu Comisia, mai ales în trecut, această promisiune care ne-a fost făcută mi se pare mulțumitoare. Sigur că Comisia nu ar trebui să uite și faptul că dacă răspunsul furnizat nu va fi suficient de limpede și va fi problematic, vor fi consecințe, dar e o altă poveste care nu aparține acestui transfer. Deci eu vă propun să votăm pentru. Aș dori să spun ceva și în legătură cu poziția colegilor uh, de la ALDE Întotdeauna am spus, de fapt din capul locului am spus că nu am avut ocazia să discut cu celelalte grupuri politice, cu liberalii, de exemplu, nu am avut timp, pentru că ei au fost în prima linie în ce privește această strategie pentru Marea Baltică. Bineînțeles, această strategie a primit și sprijinul celorlalte grupuri. Părerea lor este foarte importantă pentru mine și, având în vedere votul pozitiv, aș dori să vă spun că și echipa mea a fost pentru și deci nu avem niciun fel de obiecții din partea celorlalte grupuri. Și în această ordine de idei vă propun să uh, adoptăm această soluție cu privire la Marea Baltică acum. Um, Bun, atunci procedem la vot, dar vom vota separat. Cine urmează linia raportorului și este pentru transferul numărul 16? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? O abținere? Mulțumesc. Trecem la transferul numărul 17. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? o abținere. Și apoi 19-23 la următoarea reuniune. Dar acum 24. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nimeni. Minunat. Se adoptă în unanimitate. Vă mulțumesc. Așadar, bugetul comisiei și transferurile sunt rezolvate. Trecem la punctul 21. Este vorba de alte secțiuni. Raportor este Vladimir Manca. și vom aborda, în primul rând, transferul 02. Curtea de Justiție. Pani președnică, ano, transfer cislo 2. Mulțumesc, doamnă președinte. Transferul cu numărul 2 este singurul transfer din listă. Între timp au mai fost alte transferuri care sosit. Însă, în ce privește acest transfer, e vorba de Curtea de Justiție și poate vă, reamint- vă amintiți, colegi, că atunci când am pregătit bugetul pentru 2010, am uh, pregătit un amendament super orizontal în care toate instituțiile uh, care au uh, unități de traducere au primit la cererea lor 5% mai mult dacă au dovedit că cooperează între ele. Și deci putem să eliminăm această rezervă. Motivul a fost că în anul 2006 Curtea de Justiție, în raportul său, a descoperit că atunci când își epuizează toate fondurile, când e vorba de volumuri mare de muncă, uh, și când nu-și pot folosesc propriile, uh, uh, propriile capacități pentru a traduce, instituțiile sunt obligate să facă apel la, uh, la uh, unități de traducere independente fără a verifica dacă există astfel de capacități uh, în alte instituții și astfel s-au pierdut 11 uh, miliarde de euro, așa cum a spus Curtea de Conturi. Și deci, uh, cerem instituțiilor să ne dovedească că folosesc la maximum capacitățile existente. Avizul uh, Curții de Justiție este specific pentru că Curtea de Justiție um, are nevoie de uh, traducători traducător special, trebuie să fie juriști lingviști, deci e o situație diferită. Volumul de traducere pentru Curtea de Justiție a fost imens. Până la sfârșitul lunii aprilie a trebuit să folosească mai bine de 43% din uh, capacitățile sale volumul de traducere a fost încă o dată imens și Curtea de Justiție nu a avut cum să se descurce, descurce cu propriile forțe și nu avea nici cum să lucreze pentru alte instituții. Și pe baza acestui document, doamnă președinte, vă propun să, să ne declarăm de acord cu eliberarea 5% uh, pentru Curtea de Justiție. Uh, Putem să votăm. Bineînțeles, dacă dorește cineva să facă o sugestie, sunt gata să ascult. Chiar dacă, doamnă președinte, avem un pachet uh, aș dori să vă informez că e vorba de un pachet care vizează aproape toate instituțiile și în viitor vom aborda această problemă uh, ca un pachet. Însă, având în vedere că Curtea de Justiție a emis această solicitare în timp util și având în vedere că e vorba de o situație deosebită, vă propun să votăm uh, Curtea de Justiție întâi și după aceea celelalte cereri din pachet. Vă mulțumesc. Yeah. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eh, eu não sei se... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă ar trebui să vorbim despre acest transfer, Viermont, în franceză, E vorba de C4, dacă nu mă înșel. Tot ce vă pot spune e că... O să vă întrerup, spune doamna președinte. Vă rog. La gnu. Poate nu m-am exprimat uh, suficient de clar. Avem un pachet cu privire la care, a la care s-a referit și Vladimir Manca, este vorba de fonduri pentru servicii de traducere, atât pentru Comitetul Economic uh, și Social, cât și pentru Comitetul Regiunilor, Curtea de Justiție și Comisie. Toate acestea însă um, sunt uh, împreună, sunt luate împreună, însă Toc- și tocmai acum Vladimir Manca a spus că trebuie să abordăm acest uh, subiect ca un pachet și n-ar trebui să eliminăm nimic din asta. Și când dumneavoastră vă referiți la transferuri ce țin de Parlamentul European, vom ajunge la asta, dar în a doua parte. Într-o primă etapă trebuie să cădem de acord dacă lăsăm acest pachet la un loc sau dacă nu uh, defalcăm, dacă nu uh, scoatem și luăm separat o parte. Eu întotdeauna sunt uh, sceptică cu privire la defalcarea pachetelor pentru că e mult mai ușor să adunăm toate instituțiile în spatele unui singur transfer. Îmi cer scuze că v-am uh, întrerupt, dar vom ajunge imediat la ceea ce doreați dumneavoastră să Um, argumentați. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je to jeden balík. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, e vorba de un pachet în care o solicitare a fost uh, depusă la timp și în acest caz, încă o dată v-am explicat situația, e vorba de o situație deosebită, e legată de Curtea de Justiție și având în vedere că această Curte de Justiție se află într-o situație uh, specifică, angajează uh, juriști lingviști și trebuie să trateze un volum mare de muncă, uh, Uh, trebuie să votăm pe această uh, cerere uh, cât mai repede cu putință. Celelalte solicitări de transfer vor fi tratate împreună, în pachet, și într-o săptămână vom uh, primi uh, analiza Eurovis și cred că ar fi mai bine să așteptăm uh, rezultatele acestei analize și după aceea, la următoarea reuniune, să votăm celelalte cereri de transfer. Însă, în legătură cu această solicitare din partea Curtei de Justiții, nu uh, avem nevoie de rezultatele acestei analize și cred că ar fi bine să votăm acum. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos de acordo com... Am înțeles, uh, domnul Fernandes. Mulțumesc. Doamnă președinte, suntem de acord cu poziția raportorului. Vă mulțumim. Uh, Bun, atunci votăm. Cine este de acord cu transferul pentru uh, lingvișuriști să ridice mâna. Cine este împotrivă? Cine se abține? Nimeni. Adoptat în unanimitate, minunat este clar că celelalte părți ale pachetului rămân uh, legate în acest pachet și vor fi discutate data viitoare și se va și vota probabil. Trecem acum la transferurile individuale sau la solicitările de transfer individuale ale Parlamentului European. Vladimir, te rog. Ano, uh, začal by som transferom C5 Dočas... Mulțumesc. Aș dori să încep cu transferul C5, agenții temporare, agenți temporari, îmi cer scuze. La sfârșitul lui mai am uh, convenit o schimbare uh, din partea Parlamentului, având în vedere intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, iar scopul acestui transfer e de a permite agenților temporari să acopere majorarea sau creșterea volumului de muncă, având în vedere intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, până când se vor face angajări noi în conformitate cu procedura obișnuită și respectând și prevederile tratatului de la Lisabona. Aceste prevede, uh, proceduri de uh, selecție au început la sfârșitul lunii mai și va fi nevoie de 8 luni până când uh, ele vor fi finalizate. Deci avem nevoie de agenți uh, temporari pentru a acoperi această perioadă. Agenții temporari trebuie folosiți doar în mod temporar și nu pe termen lung. Gibt's dazu Wortmeldungen? Dorește cineva să intervină? Nu. Cine urmează linia raportorului, vă rog să ridice mâna. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Nimeni? Cu aceasta am încheiat acest uh, vot. Trecem la următorul. Ďakujem. Uh, ďalej je to transfer C1. Je to nábor pracovníkov v súvislosti... Următorul transfer este transferul C1. E vorba de selecția angajaților în legătură cu aderarea Croației Solicitarea a fost făcută la timp. E foarte important să aprobăm acest transfer și cred că ar, ar trebui să votăm pentru. Mulțumesc, domnul Fernandes. Suntem de acord cu acest transfer, doamnă președinte, însă am dori ca transferul să se facă doar după ce ne vom asigura că Croația va adera la Uniunea Europeană. Ar fi mai bine dacă acești agenți temporari ar fi angajați după ce vom fi cu adevărat siguri că uh, Croația se pregătește să adere, deși suntem conștienți de faptul că e nevoie de această pregătire. Deci, cu această rezervă, vom vota totuși pentru acest transfer ich bin nicht sicher, dass wir äh, diese Einschränkung machen können. Ähm, wo nu sunt uh, sigură că putem ajunge la un acord aici, dar cred că, cu toate că suntem siguri că, într-adevăr, Croația într-o bună zi va fi membra Uniunii Europene. Bineînțeles că avem nevoie de timp de pregătire și de o perioadă pentru servicii, pentru a putea integra noi colegi. Dar și nu cred că putem face această restricționare concretă. Cine este pentru poziția raportorului? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă cu unanimitate. Următorul transfer, Vladimir, te rog. Ďalší transfer e C2. Următorul transfer este transferul C2, C3. E vorba despre clădiri, mobilă, reprezentanțe externe și acest lucru se va face în conformitate cu cerințele grupului PPE. De aceea vreau să-i rog pe colegii de la PPS să ne spună părerea lor. Eu nu am nicio problemă, dar vreau să știu ce cred ei. Obrigat. E... Mulțumesc. Ceea ce ne-ați spus, informațiile pe care le-am primit în legătură cu diferența din, dintre costuri fixe și costuri variabile, oferă mai multă uh, rigoare și transparență bugetară. Și cred că este suficient. Sigur că e loc de mai bine, dar deocamdată e un pas înainte să ne asigurăm că toate cheltuielile sunt justificate și uh, dorim să stabilim priorități pe viitor pentru aceste costuri variabile. Deci grupul meu este pentru acest transfer. Mulțumesc! Derek? Derek? Da, doamnă președinte, eu îl susțin pe colegul meu. Într-adevăr, am cerut costuri fixe și costuri variabile și m-am bucurat, ne-am bucurat să primim analiza foarte repede. Voiam să avem aceste informații ca să putem uh, evalua pe ce cheltuim banii, să vedem care sunt prioritățile. Asta era mai important pentru mine decât orice altceva și ar trebui să ne gândim uh, și pe viitor la aceste costuri fixe și costuri variabile ca să vedem care sunt prioritățile. Aceasta va fi următoarea discuție pe care trebuie să o avem în comisie. Gut, vielen Dank. Wer möchte dem Votum des... Mulțumesc. Cine urmează poziția raportorului? Cine este împotrivă? Cine se abține de la vot? Bun, adoptat în unanimitate. Ultimul transfer este vorba de Comitetul Economic și Social, ehm, transferul numărul, solicitarea de transfer numărul 2. Ide o opravný rozpočet eh, či... Mulțumesc. E vorba de bugetul rectificativ numărul 2 pentru Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Această parte se referă la faptul că e vorba de o schimbare în conformitate cu tratatul de la Lisabona și în acest domeniu, doamnă președinte, nu am ajuns încă la un acord. De aceea aș vrea să-i rog pe colegi să includă această parte în negocierile de uh, trilog pentru luna iulie, pentru că este o șansă unică să negociem în această privință. Vreau să-i rog pe colegi să susțină această sugestie. Mulțumesc! Ceea ce a spus acum, la ce s-a referit uh, raportorul, este vorba de uh, Uh, solicitarea rectificativă numărul 2 și știm că și aici vom discuta și cu Consiliul, dar ce mă interesează în mod deosebit pe mine este faptul că este vorba de un transfer de 20.000 de euro. Suntem de acord cu acesta sau nu? Uh, uh. Ultimul transfer este pentru Comitetul Economic și Social. E vorba uh, de 25.000 de euro, sunt costuri juridice, e doar o chestiune tehnică, deci recomand aprobarea. Mulțumesc. Wer dem votum des Berichterstatters folgen will, den bitte ich... Cine uh, votează precum recomandă raportorul? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține de la vot? Nimeni. Bun. Cu aceasta am încheiat uh, voturile și pentru că nu-l văd încă pe Roberto Ghialteri care urma să ne informeze cu privire la acordul de ieri între Consiliu, Comisie și doamna înalt reprezentant și Parlamentul European, vom utiliza timpul pe care îl mai avem la dispoziție și am să vă uh, informez cu privire la ceea ce au stabilit ieri coordonatorii și vă voi prezenta propunerile făcute și dacă există obiecții, vă rog să uh, interveniți. În primul rând, pentru bugetul rectificativ numărul 5 l-am numit pe l-am propus pe Laslo Șurian ca raportor pentru bugetul rectificativ numărul 6 este vorba aici de uh, EAS uh, și cred că acesta trebuie să fie introdus la rubrica alte instituții și aici vor fi co-raportori Vladimir Manca și Laslo Șurian. La punctul 3, coordonatorii au um, decis să mă numesc pe mine ca raportor permanent pentru agenții, pe mine, să, pe mine în calitate uh, de raportor permanent să mă trimită la Parma împreună cu delegația Comisiei Envi și, bineînțeles, uh, vă voi, uh, voi evalua, voi face un raport. Grupul socialiștilor urmează să elaboreze avizul cu privire la raportul Comisiei ITRE în ceea ce privește energiile regenerabile și proiectele în acest uh, sens. În al cincelea rând, am căzut de acord ca avizul domnului Galtieri să fie adoptat în următoarea, la următoarea reuniune, bineînțeles uh, și luând în considerare uh, calendarul stabilit de către AFET. Și, bineînțeles, întotdeauna în strânsă legătură cu um, calendarul um, acordului de ieri, atâta timp și vom vedea dacă a existat acest acord uh, ieri. În al șaselea rând, am uh, discutat aspectul uh, pachetului de implementare. Mai exact, ce este necesar pentru crearea uh, Serviciului European de Acțiune Externă, chiar și din punct de vedere tehnic. Pornim de la premisa că prima parte va fi discutat în a doua sesiune din septembrie sau în octombrie și se va vota în aceste sesiuni, astfel încât noi să putem uh, discuta uh, bugetul rectificativ numărul 6, unde raportor sunt Vladimir Manca și Laszlo Șurian, uh, respectiv ei să-și poată elabora raportul și noi să îl discutăm. În al șaptelea rând, am discutat despre consecințele ce reies de pe urma tratatului de la Lisabona și uh, respectiv consecințele care reies pentru diferitele regulamente. Este vorba de regulamentul financiar, dar și uh, cadrul financiar uh, multianual. și, bineînțeles, care sunt consecințele pentru uh, noul acord interinstituțional. Toate acestea dorim să le abordăm ca pachet, ceea ce ar însemna următorul lucru. Trebuie să votăm pe rând, consecutiv. Primul aspect va fi uh, regulamentul bugetar adaptarea regulamentului financiar pentru serviciul de acțiune externă. Ingeborg ne-a spus că, bineînțeles, va trebui să introducem uh, mai mult decât uh, ceea ce se referă la serviciul de acțiune externă, dar asta are de-a face și cu faptul că articolul 1 a fost modificat în toate cele trei propuneri ale Comisiei. Apoi, pe de altă parte, suntem de părere că în niciun caz să-i spunem așa, pachetul de la Lisabona nu, poate, nu are voie să fie separat. Asta din punct de vedere al planificării financiare pe termen mediu, dar și în ceea ce privește uh, negocierile cu Consiliul și cu Comisia. În ceea ce, când este vorba de acordul de cooperare, avem nevoie de regulamentul uh, bugetar, avem nevoie de el ca pachet, astfel încât noi să avem instrumente pentru a putea impune anumite lucruri. Asta este propunerea coordonatorilor și anume ca pachetul Lisabona să fie păstrat ca atare, să nu fie defalcat. Aș în ceea ce privește ceea ce spunea Ingeborg, această uh, reformare trianuală va fi inclusă ori în, ori în acest pachet sau în cea de-a doua parte. Acestea au fost uh, propunerile coordonatorilor um, adoptate ieri. Dacă există obiecții, trebuie să uh, interveniți, pentru că dacă nu, nu vor mai fi numai propuneri, ci decizii. Ingeborg. Da, aș dori să revenim la dezbaterea pe care am avut-o. De la bun început am fost de acord aici, însă reformarea este problema și trebuie să fim puțin flexibili poate nici pentru raportul lui Reimer nu e uh, rău dacă uh, nu venim noi după și facem, dacă venim noi după și facem modificări pe care el n-a putut să le facă prin propunerea sa. Atâta timp cât problema cu reformarea nu este clarificată, cred că trebuie să avem aceste aspecte în vedere. I don't have any comments on that, but... Nu am comentarii pe acest subiect, dar am un comentariu în legătură cu altceva, și anume bugetul rectificativ numărul 6. Am avut o discuție la grupul nostru că am putea să uh, îl înlocuim pe domnul Marca cu domnul Gualtieri, care este raportorul specializat pe serviciul de acțiune externă. Sper să, fie, să fiți de acord. Nu am luat o decizie finală, dar s-ar putea să dorim să schimbăm raportorul pentru bugetul rectificativ 6, dar putem finaliza la următoarea reuniune a coordonatorilor. Das, um, uh, dann uh, für den... Da, cred că vom lăsa această decizie pentru următoarea reuniune a coordonatorilor. Mi se pare întotdeauna puțin problematic uh, când se când primim astfel de informații așa ad hoc. Pentru că am mai aflat că în locul lui Reimer Böge uh, ne-a fost uh, a fost propus un alt raportor pentru fondul de adaptare la globalizare. Nu avem nimic împotrivă, dar uh, este puțin deranjant când se întâmplă um, foarte spontan în uh, comisie. Cred că trebuie să discutăm înainte despre asta. Nu cred că Salvador are ceva împotriva acestei um, abordări când, acum că mă uit în direcția PP, dar cred că putem uh, discuta la următoarea reuniune a coordonatorilor această propunere. Ingeborg, înțeleg uh, ce spui, dar avem nevoie ca regulamentul bugetar să fie clar pentru a avea instrumente la dispoziție pentru a înregistra progrese cu dosarul lui Reimer. Da, nu este o contradicție. Aș dori doar să fie clar că există într-adevăr un motiv pentru care nu am um, discutat toate aceste aspecte încă. Mulțumesc! Bun, cu aceasta încheiem și acest uh, aspect. Văd că raportorul nostru nu s-a întors încă de la Madrid. Cred că este la Comisia DEVE, de fapt. Așadar, trecem la punctul cu numărul 15. Este vorba de acordul de par parteneriat în domeniul pescuitului uh, cu insulele Solomon. Raportor François Alfonsi. Mulțumesc, doamnă președinte. Ni s-a cerut să aprobăm un acord de pescuit încheiat cu insulele Solomon. Avizul nostru este pozitiv pentru că e vorba de continuarea unui acord preexistent. E vorba de niște mici mize financiare și anume un acord mai mic pe care trebuie să-l gestionăm în această procedură, iar insulele Solomon nu se numără printre statele problematice ale planetei. Însă vreau să însoțesc acest aviz uh, favorabil cu câteva uh, considerațiuni. În primul rând, în aprilie 2010, Consiliul ne cere să aprobăm o decizie din noiembrie 2009. Este cam ciudat. Când se cere un aviz a posteriori, este uh, puțin respectuos, dar chiar să cer o aprobare a posteriorii e de-a dreptul ciudat. Totuși, abia a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, acest acord a apărut în perioada de trecere și cred că nu trebuie să-l blocăm numai din acest motiv. În al doilea rând, în cadrul noii proceduri, aprobarea noastră uh, nu mai poate să fie însoțită de uh, considerațiunile pe care le uh, Uh, includeam noi înainte într-un aviz și e păcat pentru că nu mai putem să prevedem controlul cantităților de pescuit în mod foarte monitorizat și foarte strict pentru că e vorba de specii amenințate. De asemenea, noi am dorit să putem controla efectele economice pe care le are acest acord asupra dezvoltării locale, mai ales asupra pescuitului local în insulele Solomon. Deci, în acest aviz ne reînnoim interesul pentru această chestiune. Mulțumesc, doamnă președinte. Ja, vielen Dank. Gibt es da irgendwelche Worte? Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Doamna Durand? Nu? Estel, vă rog. Je, je vois que la paix... Văd că pescuitul nu e un subiect prea pasionant pentru colegii de la bugete, dar vreau să susțin ce a spus uh, colegul Alfonsi și să uh, subliniez cât de ambiguă este această procedură. Sunt de acord cu dumneavoastră, e foarte ciudat să, fi, să ni se ceară la șapte luni după să aprobăm un acord încheiat. Nu știu care sunt motivele pentru care ne-a fost transmis acest acord atât de târziu. E sigur vorba de trecerea la tratatul de la Lisabona și aveți dreptate când spuneți că e necesar să se reajusteze metodele de cooperare între instituții. Dar trebuie să ne și asigurăm că Comisia de Pescuit, care va trebui trebui să fie sesizată în fond să fie sesizată, pentru că dacă nu se va face așa ceva, Comisia Bugete nu va putea să emită un aviz ceea ce este grav pentru că acordurile de pescuit, acordurile internaționale de pescuit, influențează din ce în ce mai mult politica comunitară de pescuit, deci este important ca uh, comisia noastră să fie sesizată la un moment dat pe acest subiect și uh, sigur că acest subiect se referă la 400.000 de euro pe an, însă s-ar putea să fim sesizați și în legătură cu acordul cu Mauritania, care se referă la uh, 3 milioane de euro pe an. Și ar fi bine ca metodele de lucru să fie armonizate, cooperarea între instituții, pentru că sigur că toți considerăm că tratatul de la Lisabona este genial și ameliorează procedurile, dar iată că în realitate situația nu e clară și ne trezim că avem mai puține competențe decât aveam înainte. Și încă ceva, putem să ne bucurăm de faptul că uh, față de acordul inițial s-au integrat în acest acord chestiunile legate de pescuitul durabil. Mulțumesc! Grazie, signor Presidente. Eh, credo che come... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că, după cum a spus și raportorul, în legătură cu acest acord cu insulele Solomon, Trecem acum printr-o fază de început a tratatului de la Lisabona, a noilor proceduri de codecizie. Era vorba de un aviz conform în cadrul vechilor proceduri și se putea accepta să uh, nu dăm acestei proceduri toată atenția necesară, dar acum că suntem în codecizie, nu se poate să fim consultați după șase luni, pentru că tratatul a intrat în vigoare de ceva timp. Vrem să știm dacă este vorba de un simplu accident sau, pentru că dacă e cazul, trebuie să fie subliniat. Trebuie să arătăm Comisiei că am observat acest lucru ca să nu se mai întâmple pentru următoarele acorduri de pescuit. Trebuie ca termenele să fie respectate și să nu fim uh, sesizați doar uh, după consumarea faptului. Aș vrea să revin la ceea ce uh, era prevăzut înainte în acordul cu insulele Solomon în ceea ce privește cheltuielile angajate în ultimii trei ani. Nu am niciun, nicio obiecție. Mulțumesc. Salvador? Sí, eh, si lo recuerdo bien, eh, la única vez... Mulțumesc. Dacă îmi amintesc eu bine, singurul moment când am avut eh, probleme cu uh, Comisia de Pescuit, ceva probleme, pentru finanțarea și semnarea unui acord de pescuit a fost în anul 2000, când uh, s-a renoit acordul de pescuit cu Marocul. E adevărat că termenii acordului erau mult mai generoși pe atunci, dar în orice caz e clar că cu tratatul de la Lisabona avem o marjă pentru Comisia de Pescuit ca să-și exercite influența în ce privește acordurile de pescuit la nivel internațional și vor fi consecințe asupra uh, împărțirii sarcinilor între Comisia de Pescuit și Comisia de Bugete pe viitor. Deci, doamnă președinte, eu vă, pre- vă propun să invităm uh, pe cineva de la Comisia de Pescuit, poate pe doamna președinte sau pe cineva din birou, la una dintre reuniunile noastre, poate la ședința din iulie sau din septembrie, pentru a găsi un mod de funcționare pe viitor în ce privește aceste acorduri de finanțare a acordurilor de pescuit. Și cred că am putea avea o ședință de lucru interesantă, astfel încât să bă, trasăm procedurile pe viitor. Da Mi se pare o idee într-adevăr bună. În iulie s-ar putea să nu reușim, dar cred că pentru septembrie ar trebui să discutăm asta și să stabilim cu Comisia pentru Pescuit pentru a stabili o procedură și să nu fim excluși. De cele mai multe ori, uh, Comisia pentru Pescuit și Comisia pentru Buget sunt excluse și Comisia uh, acționează singură. Bun. Stimați colegi, eu trebuie să părăsesc această comisie acum. Ok. Ich muss nicht, ich habe gerade mitgeteilt. Nu, nu trebuie să părăsesc această comisie, tocmai mi s-a spus asta. Katia a prezentat, uh, a spus grupului căruia trebuia să mă alătur uh, că nu voi putea să fiu prezent um, Așadar, voi rămâne aici. Este oricum o situație neobișnuită, având în vedere faptul că președintele și trei vicepreședinți nu sunt prezenți. Mergem mai departe și trecem la Roberto, tocmai l-am văzut. Și vom afla ce s-a întâmplat ieri la Madrid și ce acorduri au fost încheiate. Mulțumesc. Robert, ai cuvântul. Grazie, președinte. Eu... Mulțumesc, doamnă președinte. Am un uh, proiect de aviz pe care aș dori să îl înaintez și aș dori, în primul rând, să vă prezint uh, în ce constă textul și apoi să vă informez în legătură cu ce s-a întâmplat la reuniunea de ieri de la Madrid. Acest text nu a fost încă verificat de comisia competentă, s-ar putea să conțină câteva erori tehnice care ar trebui să fie rectificate. În orice caz, e vorba de un aviz pe care aș dori să îl depun pentru raportul Brock-Verhofstadt și, după cum puteți uh, constata, eu am decis să înaintez un uh, text puțin diferit de documentul de lucru, uh, pe marginea căruia am discutat ultima dată. Textul meu reunește concluziile reuniunii de ieri de la Madrid. Între quadrilog unul dintr-o uh, lungă serie de astfel de discuții quadripartite și uh, care a modificat uh, textul altului reprezentat al doamnei Ashton de la Consiliul din 25 martie. Am uh, preferat această abordare și aceasta din două motive. În primul rând, pentru că e vorba de o procedură de consultare și deci, uh, depunerea unui text uh, diferit va atrage atenția asupra obiectivelor noastre, însă nu ar fi uh, avut niciun fel de influență pentru că nu e în procedura de codecizie. În al doilea rând, am depus un text care ține cont de rezultatele reuniunii de ieri, pentru că cred că e vorba de un rezultat bun, chiar foarte bun, aș spune, și în orice caz mult mai bun decât m-aș fi așteptat eu. Dacă vă uitați la textul de ieri și faceți o comparație cu textul doamnei Ashton din martie, vă veți da seama că el a fost modificat radical și aceasta în uh, mai multe locuri. În ciuda faptului că Parlamentul uh, nu avea uh, competențe de codecizie pe acest text. Înainte de a vă prezenta în amănunt acest text, aș dori să mai adaug un aspect care nu este inclus în proiectul de aviz. E vorba de o realizare pe care am obținut-o în urma acestor negocieri succesive. E vorba de uh, o politică de tragere la răspundere în 10 uh, puncte și trebuie să spun că nu mai e doar un uh, document uh, uh, ca atâtea altele, pentru că trebuie să subliniez că a fost publicat în uh, jurnalul în monitorul oficial. Deci e vorba de o adevărată reformă a acordului interinstituțional în uh, ceea ce privește bugetul, mai ales bugetul pentru PESC. Și s-a emis această idee de a avea linii bugetare pentru misiunile principale. De asemenea, vor fi revizuite și alte aspecte care, din punctul nostru de vedere, diferă foarte mult de cele din Tratatul de la Lisabona. Acum, pentru a mă referi la textul uh, proiectului de aviz și la rezultatul negocierilor uh, quadripartite, acordul principal vizează faptul că bugetul administrativ pentru uh, uh, această uh, secțiune, într-o secțiune specifică pentru comisie, uh, comisia, uh, secțiunea cu numărul 10. Știu că comisia ar fi preferat să ca acest buget să figureze la secțiunea 3. Însă, procedurile legislative și jocul de puteri a dus la obținerea acestui uh, rezultat uh, cel mai bun pe care l-am fi putut obține. Însă, prevederile de implementare în ceea ce privește autonomia administrativă a acestui serviciu au fost revizuite și uh, modificate în mod radical. Și aș dori să subliniez că cu acest buget administrativ pentru acest serviciu, care este separat acum, există avantaje din perspectiva Parlamentului, pentru că procedura de descărcare, de exemplu, va fi uh, uh, specifică pentru acest buget. Deci nu uh, se va discuta acest uh, subiect pentru descărcarea uh, legată de activitatea Comisiei, ceea ce înseamnă că Uh, aspecte care până acum făceau obiectul acordului de tip gentleman cu Consiliul și care obligau doar în parte Parlamentul European, va fi acum total transparentă și va fi parte a unui buget separat, autonom, în orice caz separat de bugetul Consiliului. În ceea ce privește amendamentele înaintate și care sunt uh, Uh, de competența comisiei noastre. Sigur că există multe amendamente care vizează uh, personalul, aspectele politice, dar există două domenii care sunt de competența acestei comisii. Primul domeniu în ceea ce privește procedurile bugetare. Aici nu o să intru în detalii pentru că puteți să citiți uh, chiar dumneavoastră amendamentele care figurează în text. E vorba de clarificări și uh, garanții în ceea ce privește procedura de descărcare și datoria de a coopera activ cu Parlamentul și de a aduce sprijinul necesar. Astfel încât să își poată îndeplini misiunea de uh, autoritate de descărcare. Și apoi rolul OLAF. Și în ceea ce privește auditurile, a fost uh, stabilit un amendament de compromis în ceea ce privește nevoia de cooperare între uh, auditurile interne cu privire la cheltuielile administrative și serviciile Comisiei pentru uh, cheltuielile de funcționare. Însă aș dori să subliniez faptul că nu se exclude faptul că în regulamentul financiar s-ar putea să se poată ca serviciile de uh, audit să fie cele ale comisiei pentru că acest articol vorbește doar de cooperare. Deci e vorba de un amendament care uh, amintește doar cooperarea, dar nu stabilește tipul de uh, audit care trebuie uh, făcut. Am uh, eliminat uh, aluzia la uh, um, altul reprezentant ca agent de plăți, totul în conformitate cu articolul 59 al regulamentului financiar. Am clarificat uh, diferența între cheltuielile de funcționare și cheltuielile administrative, pentru ca între ele să fie o diferență mai clară și s-a mai spus și că Comisia va pune la dispoziția Parlamentului un document mai general care include și care acoperă toate cheltuierile administrative și operaționale pentru Serviciul de Acțiune Externă al uh, Uniunii pentru ca controlul democratic al bugetului să fie exercitat de către Parlamentul European. Deci, trebuie să spun că toată această parte care vizează articolul 7, bugetul și celelalte aspecte care sunt incluse în uh, considerente, deci uh, toată această parte a fost uh, îmbunătățită și aceasta în mod semnificativ. Apoi, al doilea domeniu de amendamente care sunt de competența comisiei noastre reprezintă administrarea, gestiunea instrumentelor financiare, mai ales în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, în care punctul de plecare a fost ideea de a lua răspunderea totală de pe umerii comisiei și trebuie să uh, spun că în acest domeniu am făcut amendamente uh, importante care în mare parte păstrează rolul comisiei în metoda comunitară. A modificat o propoziție care confernă conferă uh, puteri sau competențe în altului reprezentant, dar aici uh, s-a schimbat formularea și se vorbește de coordonare, deci uh, în altul reprezentant nu va face singur politica de acțiune externă. Apoi am spus că Comisia de Dezvoltare trebuie să se ocupe de Uh, administrarea fondului de dezvoltare și uh, se reflectă și dezbaterea pe care tocmai am avut-o. Uh, nu e vorba doar de propunerea inițială, ci și de situația de dinainte. Am clarificat și am reformulat toate prevederile de cooperare între pregătirea deciziilor pentru primele trei faze și a ciclului de programare, uh, care sunt de competența comisarului. Pe de o parte și rolul comisiei, care va fi implicată în pregătirea deciziilor și care va avea și răspunderea politică uh, în legătură cu răspunderea financiară. Și, în fine, aș mai dori să subliniez că referirea la articolul 298 la tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene a fost uh, introdusă. E vorba de o nouă trimitere. E un articol foarte important care nu figura în uh, documentul inițial și uh, acest uh, articol instituie codecizia pentru toate prevederile care vizează asigurarea unei administrări autonome a bugetelor și uh, instituțiilor Uniunii Europene. Deci, folosim un temei juridic diferit de cel al articolului 27, care va fi, cred, foarte uh, util pe viitor, pentru o fază ulterioară. Deci, avizul meu este foarte pozitiv. Aștept cu nerăbdare uh, reacțiile colegilor Însă, în ceea ce privește calendarul, aș dori să vă mai spun că, din punct de vedere politic, Parlamentul trebuie să reușească să își adopte propriul aviz în ce privește raportul Brock for Hofstadt înainte de vacanța de vară. Sigur că presiunea timpului astfel instituită este foarte mare, dar uh, aș dori încă o dată să subliniez motivele politice care ne fac să optăm pentru această abordare. Consiliul nu este mulțumit de rezultatele obținute și aceasta pentru că el a considerat că ce s-a hotărât la ședințele dinainte ale Consiliului nu poate fi modificat, nu poate fi amendat. Și cred că dacă adoptăm acest document rapid, ă, la toamnă putem obține avizul cu privire la regulamentul financiar și la regulamentul de personal, nu vom mai pune în mâinile Consiliului arme pentru a schimba rezultatele votului nostru. Și astfel vom avea ocazia pe lângă competențele legislative pe care le exercităm, în ceea ce privește regulamentul financiar și regulamentul de personal, deci vom avea astfel posibilitatea de a reacționa dacă Consiliul face o schimbare în acord. Și iată motivul politic care mă îndreptățește să vă rog să acționăm rapid, să adoptăm acest aviz și să respectăm calendarul Parlamentului pentru ca raportul Brockfer-Hofstadt să poată fi adoptat la timp. Mulțumesc, domnule Goltieri. Dacă toată lumea e de acord, vă propun să trecem la următorul uh, punct. Doamna Gresle, dacă doriți, poate să vă prezentați raportul și apoi după aia vom avea o dezbatere comună. Deci, dacă nu vă deranjează, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Regulamentul bugetar este cel care trebuie să oglindească va, va trebui să fie uh, discutat uh, și atâta timp cât nu se discută și aspectele ce țin de serviciul de acțiune externă, nu se va, consider, nu se va merge mai departe. De aceea, domnule Gaultieri, eu sunt optimistă și vă recomand să fiți la fel. Uh, Uh, pentru că uh, Consiliul nu va putea tergiversa toate aceste decizii. Avem nevoie de, un, uh, de o procedură și această procedură este numai utilă în ceea ce privește Serviciul de Acțiune Externă. Acest grup nu a avut mandatul Parlamentului um, și asta face parte din problemă. Trebuie să abordăm aceste rezultate, uh, trebuie să dăm grupurilor posibilitatea săptămâna viitoare de a decide pentru a vedea cum vom continua. Cred că ar fi o idee bună să luăm foarte în serios codecizia. Codecizie înseamnă să codecizi, nu să îi rogi pe ceilalți să codecizi avem o codecizie de facto și aceasta este uh, bazată pe uh, regulamentul cu privire la personal și cu privire la buget. Dar ceea ce nu, de, nu obținem acum, nu vom obține niciodată. Și ar fi uh, o problemă. Ar trebui să ne fie clar faptul că Uh, dacă um, amestecăm uh, competențele financiare între uh, Serviciul de Acțiune Externă și Comisie în ceea ce privește personalul, vom avea mari probleme la descărcare. Iată, sunt probleme pe care le discutăm de mult timp și asupra cărora trebuie să decidem niciodată n-am ascuns faptul că mi se pare o problemă, uh, mai ales și pentru doamna înalt reprezentant, care uh, va fi uh, supusă tirurilor critice la orice decizie. Um, practic, avem nevoie acum de discuții și negocieri foarte clare. La fiecare reuniune, când am pus întrebarea uh, nu aveți mandat, de ce credeți că puteți decide, ni s-a spus că uh, nu este nimic obligatoriu și că urmează o dezbatere, o procedură de consultare foarte clară și faptul că ar lipsi această procedură de consultare acum uh, mi s-ar părea foarte periculos. Eu susțin eu cred că Consiliul este mulțumit să aibă aceste rezultate acum. Negociem de 50 de ani, nu văd de ce o lună ne-ar mai strica acum. Avem un serviciu cu competențe extinse, dar prin amestecarea regulamentului financiar avem și cel mai mare buget în domeniul operativ de 8 miliarde. Până acum a fost de 280 de milioane. Așadar, dacă dorim să avem un, un um, control mai mare asupra acestui buget, uh, trebuie să fim precauți ca să nu pierdem mai mult decât uh, câștigăm. Cred că avem nevoie de o uh, procedură și dacă re, renunțăm la drepturi, ar trebui să avem și noi drepturi. Cred că în ceea ce privește serviciul de acțiune externă, uh, acesta are un caracter uh, amestecat și acesta ne creează unele probleme, dar mai ales uh, lucrurile pe care le-am obținut până acum contribuie la clarificarea competențelor. Mai am o problemă cu punctul 3.4, am mai discutat asta azi dimineață, cred că acum ar trebui să um, ne ferim de a um, elimina din drepturile um, colegiului și, în plus, cred că și dezavantajele ar trebui să le vedem cu optimism. În plus raportorul cu privire la regulamentul uh, cu privire la personal este de exact aceeași părere cu mine, am discutat ieri cu el. Mulțumesc, Roberto, pentru proiectul pe care l-am primit acum, proiectul de aviz. Deocamdată nu este numerotat, dar când îl vom avea în toate uh, limbile, ar, va trebui să stabilim un termen. Nu știu dacă va fi în iulie sau în septembrie, dar nu cred că ar trebui să depindă de acest termen evoluția umanității. Cred că ar trebui să avem curajul să avem o consultare extinsă pentru că așa ni s-a promis. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gresle! Aș dori să clarific două lucruri. În primul rând, sunt patru documente legate de Serviciul European de Acțiune Externă. Primul este documentul domnului Gualtieri și, conform acestui document, Parlamentul nu are competență de codecizie. Din câte am înțeles eu, acordul la care s-a ajuns ieri a fost că acest document va fi votat înainte de sfârșitul verii. Celelalte trei documente, regulamentul financiar și adăugirea la buget, vor fi votate până în septembrie, iar Parlamentul are competențe conform procedurii de codecizie în legătură cu celelalte trei. Deci trebuie să facem uh, distinția între proceduri. În trei documente avem codecizie și uh, la cel de-al patrulea nu avem. Haideți să continuăm. Doamna Trüppel. Putem diagat cu simbiotic, să Domnul Böge. Who decided yes? Domnule președinte, cine a decis ieri? Îmi pare rău dacă a fost o problemă de traducere, spune președintele. Ieri a fost un acord între reprezentanții acestei întâlniri, deci nu există mandat al Parlamentului. Deci cei care au participat ieri la reuniune au luat o decizie care nu are caracter obligatoriu pentru Parlament și nici pentru celelalte instituții. Vreau doar să arăt că avem două proceduri pentru cele patru documente legate de Serviciul de Acțiune Externă. Doamna Trupel. Yeah, thank you, Chair. Um, I think um, even if there was not the mandate of the whole Parliament. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă nu a fost mandatul întregului Parlament, E clar că există o serie de uh, succese în ceea ce privește interesul Parlamentului. Ce putem vedea în acest, uh, și în ceea ce putem vedea în acest document, cred că este o îmbunătățire față de ceea ce am avut uh, până acum. E clar că trebuie să discutăm toate aceste aspecte, dar, din punctul meu de vedere personal, ascultându-l pe domnul Galtieri uh, și citind acest document pentru prima dată, cred că am obținut unele lucruri, unele îmbunătățiri um, pentru noi ca Parlament European și um, pentru interesul și a Comisiei și a Consiliului. Însă, în calitate de membru AFET, văd o problemă Aș dori să mă adresez domnului Gualtieri cu o întrebare. Francisca Brandner uh, consideră că este o problemă aici, anume noile posturi sunt create pentru statele membre atunci când statele membre doresc să delege pe cineva, nu atunci când Parlamentul are nevoie de asta și se pune sub între, semnul întrebării crearea 20 de uh, posturi pentru șef de misiuni și încă 20 de posturi. Alocarea posturilor trebuie să fie uh, ghidată de, orient, de prioritățile politice. Avem nevoie de mai multe posturi multilaterale la Națiunile Unite, de exemplu, nu numai 20 dar și în ceea ce privește uh, gestiunea crizelor uh, civile. Poate ați discutat uh, acest aspect, cum se distribuie posturile și uh, aspectul posturilor multilaterale, pentru că pentru mine la ora actuală nu este clar. Poate ne puteți da mai multe detalii în acest sens. Thank you very much, uh, Ms. Mulțumesc foarte mult, doamna Trupel. Domnul Gaier. Ja, danke, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Felicitări lui Robert Gualtieri și celorlalți colegi care au um, negociat ieri la Madrid. Cred că avem o problemă strategică dincolo de aspectele ce mai trebuie clarificate. Și aceasta se referă la următorul fapt. Pe de o parte, putem încerca să negociem totul în cel mai mic detaliu și apoi să decidem cu obiectivul de a obține cât se poate de mult pentru Parlament sau, pe de altă parte, așa cum a uh, propus Roberto Gualtieri, putem să stabilim un cadru înainte de vacanța de vară pentru ca apoi, la aspectele în care există codecizie, Uh, să putem și mai târziu să negociem și să obținem uh, mai multe rezultate. Cred că obiectivele noastre sunt comune, doar calea de a le uh, atinge rămâne să fie discutată. Există în plus o oarecare presiune a timpului. Cred că, în calitate de instituții europene, uh, trebuie să arătăm că există un cadru cu privire la începerea activității Serviciului de Acțiune Externă. Însă asta nu înseamnă că trebuie să, că ar urma să lăsăm din mână aspectele uh, care ne revin de pe urma codeciziei. Dacă am început Um, cred că chiar am obținut de la, um, din concluziile, din rezoluția Consiliului mai mult decât uh, ne așteptam. Și acum trebuie numai să stabilim, să le uh, concretizăm aceste drepturi. Putem să ne asigurăm că Consiliul va respecta ceea ce ne-a, uh, ceea ce ne-a dat. Avem aceste instrumente la dispoziție. Putem să ne impunem în procesul de codecizie. Și nu cred că renunțăm la posibilități de a ne um, de a face uz de drepturile noastre în primul rând, cred că ar trebui oricum să uh, asigurăm ceea ce am obținut deja. Mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc. Domnul Ferm, mulțumesc. Uh, am uh, discutat des cu Roberto Gualtieri și știu că a fost foarte mult de muncă. Cred că merită să-i mulțumim și lui și să mulțumim și celorlalți negociatori care au negociat în numele comisiei noastre. Doamna Gresle a adus foarte mult la negocieri și aportul său a fost uh, inclus, ceea ce e foarte bine. Am reușit să facem multe schimbări, structura bugetară, faptul că cheltuielile operative vor fi la secțiunea 3. Am realizat foarte multe în ceea ce privește responsabilitatea și descărcarea în legătură cu acordul interinstituțional și tratarea liniilor bugetare privind PESC, dar și în legătură cu aspectele legate de drepturile omului, care sunt de responsabilitatea unei alte comisii. Am reușit, deci, foarte multe și am reușit ca um, acest acord bugetar să nu fie inclus în uh, Gentleman's Agreement. Și deci cred că este foarte bine pentru că vom avea foarte multă transparență. Se pune întrebarea dacă există un mandat. Cred că trebuie să discutăm despre acest subiect și să vedem ce uh, merite are acest acord încheiat ieri. În primul rând, acest Parlament a adoptat un raport privind Serviciul de Acțiune Externă, realizat de domnul Brock, și am stabilit acolo uh, bazele. De asemenea, am numit un comitet director oficial în numele comisiei noastre, care să se ocupe de negocieri, să le conducă în numele Parlamentului. În comitetul director am fost reprezentați noi, comisia noastră. La grupul nostru, nu știu cum e la celelalte grupuri, dar la grupul nostru am avut un grup de coordonare, un grup de lucru de coordonare cu toate comisiile implicate, coordonator, raportor, raportor pentru aviz și așa mai departe. Am avut o cooperare excelentă și uh, am uh, da toate aceste informații negociatorilor noștri. Deci există un mandat, dar acordul trebuie să fie confirmat de Parlament înainte de a deveni valabil. Este evident. În primul rând, după ce am discutat nu numai cu guvernul uh, din statul meu membru și cu Parlamentul Național de la mine din țară, ci și cu altele din alte state membre, vă pot spune că nu mai putem ajunge mai departe de atât. Mă mir, cum a zis și Robert, că am ajuns până aici, pentru că la început statele membre nu voiau să acorde niciun fel de influență suplimentară Parlamentului European. Dar acest lucru înseamnă că Consiliul sau mai degrabă statele membre suferă presiuni din cealaltă parte. Unii cred că președinția spaniolă a mers prea departe reprezentând statele membre, și ne-a dat nouă prea mult, deci trebuie să avem grijă în ceea ce privește acordul de ieri și să facem tot ce putem pentru a-l respecta și pentru a demara un proces de adoptare a principiilor de bază cât mai repede. Nu știu dacă putem face acest lucru în iulie, sper să putem, însă cât mai repede trebuie să acționăm pentru că altfel cred că apare un risc. Riscul să avem probleme reale în relația cu statele membre, pentru că ne vor spune că nu ne respectăm uh, angajamentele asupra cărora am căzut de acord. Deci detaliile le putem pune la punct mai târziu, dar principiile trebuie adoptate cât mai rapid. Și chiar dacă noi suntem comisie de bugete cu răspundere specifică, cred că noi, Parlamentul European și grupurile politice și membrii Parlamentului European avem o responsabilitate pentru a crea o politică externă și de securitate comună mai solidă. Și trebuie să ne dăm seama că acesta este un obiectiv extrem de important al tratatului de la Lisabona. Deci ne aparține răspunderea, haideți să nu uităm. Mulțumesc. Björk. Mulțumesc. Domnul Böge, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este dificil la ora actuală să parcurge toate detaliile acestei propuneri. Îmi amintesc de uh, negocieri Uh, dificile pe care le-am avut și trebuie să vă spun că mi-am creat obiceiul să citesc fiecare document de 5 ori înainte să uh, îmi fac o părere. Se pare că am făcut, că am obținut unele lucruri, dar pe de altă parte se mențin unele structuri și are dreptate doamna Gresle când spune că mm, ne putem bucura cu toții că nu suntem uh, în locul doamnei înalt reprezentant sau în locul directorului general. Sunt aspecte pe care nu le vom putea stabili acum și care vor juca un rol în negocierile viitoare. Ceea ce au spus colegii Geier și Ferm este adevărat. Avem uh, o, o dilemă ce ține de strategie și cred că în diferitele comisii ale Parlamentului se lucrează diferit. Există comisii care nu au făcut parte niciodată din procesul de codecizie și există comisii, cum este a noastră, uh, în care pur și simplu se lucrează altfel, având în vedere având în vedere mandatul, uh, mandatele care se dau și cooperarea între grupuri. Poate că avem un ochi uh, prea critic cu privire la munca altor comisii. Pe de altă parte, când uh, analizăm posibilitățile pe care le avem în ceea ce privește structura serviciului de acțiune externă, nu avem uh, procesul de codecizie, urmează să fim consultați. Însă este regretabil faptul că un subiect a fost um, abordat cu foarte multă rapiditate, însă celelalte elemente ale pachetului nu au venit suficient de repede. Și eu cred că ni se servește un pachet pe feliuțe. Uh, grupurile uh, trebuie să își pună problema cum vor aborda această situație pentru a asigura drepturile tuturor deputaților. Și nu pot decât să vă rog să vă mai gândiți odată ce înseamnă un vot în iulie, indiferent de problema uh, procedurii, a aspectelor obținute, de, a celor obținute deja și a ceea ce este dificil. Dacă avem negocieri întârziate cu privire la buget, și cu privire la părți ale bugetului care se referă la Serviciul de Acțiune Externă, știm care uh, vor fi consecințele, cum se va uh, proceda în, în continuare. Presiunea va crește și eu nu vreau să-mi asum această răspundere, și anume ca uh, Uh, la finalul zilei, în septembrie, în octombrie, să se ridice reprezentanții ai unor comisii care să depună uh, presiune cu privire la uh, aspectele bugetare și apoi să ne trezim că în loc să discutăm despre ceea ce discutam ieri, discutăm de realocare de fonduri. Este un aspect foarte serios și fiecare dintre noi își asumă responsabilitatea pentru ceea ce va trebui să decidem în următoarele 3-4 luni și cu privire la posibilele spații de manevră pe care le vom mai avea. Trebuie să vedem cum vom decide cu privire la aceste negocieri și la modul în care putem să le influențăm. Întotdeauna există o anumită uh, dinamică și cred că trebuie să discutăm foarte intens cu privire la uh, decizia pe care o vom lua. Și trebuie să vedem dacă ne ajută să votăm în iulie sau, după cum spuneau multe voci, uh, într-o procedură uh, obișnuită. Putem în 14 zile să modificăm uh, tot, tot, tot regulamentul, dar uh, nu vom obține nimic. Și de ce? Pentru că nu avem metodă. S-a mai întâmplat în trecut și um, trebuie să vedem dacă rezultatele pe termen scurt servesc uh, pe termen lung drepturile Parlamentului. Și am să vă rog uh, în grupuri să discutați foarte intens acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Böge! Domnul Brock, dacă nu, m-am, nu mă înșel, uh, ar fi bine chiar să ia cuvântul și să sprijine raportul domnului Gualtieri. Domnul Garigo este însă următorul uh, înscris pe, pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește chestiunile bugetare, știm cu toții că prerogativele Parlamentului sunt teoretice și aș dori să insist asupra celor spuse de Reimer Böge. Problema nu e legată de textul domnului Gualtieri. Eu sunt sigur că uh, Vom avea și o dată limită de depunere a amendamentelor uh, suficient de uh, lungă și că vom avea și uh, traducerile în limbile noastre, deci nu vor fi probleme. Însă, cred că ar trebui să avem o dezbatere mai aprofundată între grupurile politice. Cred că ar fi bine să se țină cont de sensibilitățile tuturor comisiilor. Această dezbatere încă nu a fost dusă între grupurile politice și mă întreb dacă am putea să o organizăm uh, și aceasta până la sfârșitul plenarei din luna iulie. Dacă se poate, ar fi excelent. Însă, pentru noi, uh, membrii Comisiei de Bugete, problema cea mai importantă e uh, persistă încă. Respectiv, trebuie să știm care va fi impactul bugetar al Serviciului pentru Acțiune Externă pentru bugetul Uniunii Europene. Nu e vorba de bugetul rectificativ numărul 6, care ne-a fost prezentat ieri și de care vom mai vorbi și în luna septembrie. Însă, Trebuie să vedem care este legătura între acest buget uh, pe care, care um, nu știm uh, cât de mare va fi și să vedem care va fi impactul său asupra cadrului financiar plurianual. Mă întreb dacă acest serviciu pentru acțiune externă va fi compatibil cu cadrul actual. Mă întreb dacă va trebui să venim cu o modificare prevăzută pentru luna iulie sau septembrie în cadrul uh, financiar plurianual. La toate aceste întrebări trebuie să primim răspunsuri. Și deci așteptăm evaluarea bugetului cu privire la serviciul pentru acțiune externă pentru a definitiva poziția noastră pentru negocierile cu privire la cadrul financiar plurianual. În această dimineață am abordat puțin chestiunea cu ocazia raportului Böge cred că e foarte greu ca grupurile politice să se pronunțe atât de repede, fără să cunoască care sunt problemele de fond, respectiv cât va costa serviciul pentru acțiune externă, care va fi bugetul acestui serviciu pentru celelalte categorii bugetare și și în ceea ce privește prioritățile politice a Parlamentului, ale Parlamentului. Deci, atâta timp cât nu vom spulvera această incertitudine, nu avem cum să votăm pentru acest raport nu vom face decât să apărăm uh, prerogativele și competențele Parlamentului, însă din punct de vedere bugetar uh, nu vom ști nimic dacă nu ne vom putea pronunța dacă nu știm uh, sumele. Mulțumesc, domnule Gariga. Având în vedere că domnul Broc ni s-a alăturat, aș dori să îl întreb dacă dorește să adauge ceva. Domnul Gualtieri a prezentat negocierea dumneavoastră și uh, concluziile reuniunii de ieri de la Madrid. Au fost zvonuri în comisie, s-a uh, spus că rezultatele Parlamentului sunt foarte bune, dacă facem o comparație cu textul inițial al Consiliului. Însă o parte din colegi sunt îngrijorați în legătură cu faptul că decizia din luna iulie cu privire la raportul dumneavoastră este prea pripită și deci că Parlamentul nu va putea să uh, citească și să analizeze toate documentele legate de Serviciul de Acțiune Externă de, doriți să adăugați ceva eventual sau să ne mai transmiteți informații de la negocierile de ieri, vă rog. Vă mulțumesc. Uh, voi uh, face un act uh, similar cu mersul pe sârmă, pentru că voi răspunde la lucruri pe care nu le-am auzit, dar voi încerca. Voi repeta ceea ce a spus uh, domnul Gualtieri cu privire la conținut. Um, eu sunt de părere că am consolidat drepturile politice ale Parlamentului, că am consolidat drepturile comunitare, că am obținut mai mult control pentru Parlament în ceea ce privește politica externă și de securitate și în ceea ce privește bugetul acesteia, pentru că și acest aspect trebuie să fie luat în considerare. Iar, uh, prin, iar uh, având în vedere bugetele operaționale, acestea vor rămâne la comisie, la asta nu se va schimba nimic. Dar eu cred că ce este necesar este asigurat. Știm cu toții că fiecare dintre noi ar fi dorit un alt text. Este un, um, un compromis între trei instituții și jumătate, dar la care trebuia să se ajungă. Constatăm că dorința noastră ca totul să se întâmple sui generis, sui generis în cadrul comisiei nu a fost susținută de către niciunul dintre statele membre și Drept urmare, a trebuit să asigurăm controlul nostru pe altă cale și dacă nu vom reuși asta, sau dacă nu vom fi reușit asta, uh, nu vom avea un serviciu de acțiune externă. Și, bineînțeles, uh, serviciul de acțiune externă a fost invenția noastră și trebuie să ne asigurăm că, din punct de vedere al conținutului um, obținem ceea ce uh, dorim, dar, uh, pe de altă parte, a fost nevoie și de acest compromis. Um, nu știu dacă vor voi aștepta cu nerăbdare să văd dacă există dovezi care să arate că am uh, pierdut din drepturile Parlamentului. Deocamdată nu se știe când se va desfășura procedura. Mulți au citit acest document și spun că dacă redeschidem toate aceste aspecte și se amână tot, atunci anumite state membre se vor asigura că vom avea o poziție mai dezavantajoasă decât înainte sau vom avea un serviciu care va fi uh, Um, precum cel al domnului Solana, dar acesta nu este interesul nostru. Pentru că, practic, am înrăutățit situația. Toate aceste lucruri trebuie să fie puse în balanță și dacă vom reuși să facem asta prin intermediul consultărilor până în iulie, am auzit ceea ce tocmai a spus domnul Gariga, nu știu dacă vom reuși până în iulie, dar totul se bazează pe grupuri și pe uh, disponibilitatea acestora. Eu pot numai să subliniez uh, dorința de a uh, acționa până în iulie. Ar fi frumos, dar asigurarea unei majorități este mai importantă. Este mai important așadar această majoritate și în următoarele 8 zile trebuie să ne decidem. Vom discuta aceste aspecte în comisii și va trebui să evaluăm, uh, să vedem care este situația. Am fost în, uh, de, tocmai am fost în comisia DEVE și aici situația nu este foarte rea, stăm relativ bine. Bineînțeles că există critici și se spune că poate aici uh, și pe dincolo ar fi putut să fie altfel uh, textul. Dar vă spun că până la urmă grupurile vor fi cele care vor uh, decide dacă vor sprijini această procedură. În al doilea rând, am respins foarte clar uh, să ne obligăm să abordăm acest aspect în iulie și am respins uh, să ne luăm un angajament cu privire la deciziile din comisii. Este o procedură fără niciun fel de angajament și sunt uh, con convins că în ceea ce privește regulamentul financiar și personal, în ceea ce, și regulamentul ce ține de personal, în procesul de codecizie nu vom ajunge la o decizie în iulie. Regulamentul financiar, dacă nu uh, este modificat la articolul 1, este practic uh, învechit. Dacă nu avem o anumită formulare aici, Um, s-a terminat totul. Sunt convins că în procesul de codecizie procedura nu se va fi finalizată în iulie. Pentru că putem începe cu procesul, cu procedura legislativă și de concertare numai în această săptămână. De-abia de 10, săptămâ- de 10 zile avem uh, regulamentul ce ține de personal. Uh, bugetul rectificativ pentru 2010 uh, are numai mod limitat de a face cu acordul cadru. Nu mi se pare că ne-am asumat vreun angajament. Trebuie să procedăm așa cum considerăm că este corect. Cred că avem motive foarte bune să nu lăsăm să ni se impună anumite marje. Dar cred că mai ales costurile funcționarilor naționali trebuie să fie incluse aici. Și nu putem să calculăm acestea uh, pe unele marje ale Parlamentului. Așadar, cred că avem motive foarte întemeiate uh, pentru a discuta asta. Dar pentru că acum 25 de ani am uh, părăsit această comisie, sunt uh, convins că dumneavoastră aveți mai multă experiență practică din prezent pentru a aborda acest aspect. Cred că trebuie să apărăm drepturile Parlamentului, dar în același timp să nu punem în pericol reprezentarea Uniunii Europene la nivel mondial. Mulțumesc. Uh, Mr. Brock, before giving the... Mulțumesc, domnule Brock. Înainte de a-i da cuvântul domnului uh, Gualtieri pentru concluziile la raportul său, aș dori să spun încă două propo propoziții. Nu e pentru prima dată când discutăm despre Serviciul pentru Acțiunea Externă în această comisie. Am așteptat toate propunerile comisiei, le-am primit recent și am hotărât că trebuie să lansăm procedura după ce vom fi primit toate documentele legate de Serviciul pentru Acțiunea Externă. Și s-a rezolvat. Între timp, în cadrul uh, quadrilogului, Uh, s-au depus uh, eforturi și cred că față de prima alternativă am obținut rezultate foarte bune. Poate că nu am obținut chiar tot ce doream să obținem, însă nu trebuie să uh, uh, spunem că nu am uh, obținut nimic. Avem mai multe documente. Primul raport cadru, redactat de către domnul Brock și domnul Verhofstadt. Comisia competentă pe fond este Comisia AFET. Voi reveni după aceea la procedură și comisia noastră trebuie să uh, emită un aviz conform procedurii, Parlamentul nu are uh, competențe de uh, codecizie. Mai avem încă trei decizii la care Parlamentul are codecizie, bugetul rectificativ, regulamentul uh, personalului și regulamentul financiar. Legați de toate aceste documente sunt legate de Serviciul pentru Acțiune Externă. A existat această propunere care a iscat uh, anumite probleme, pe drept cuvânt, la comisia noastră, respectiv dacă ar trebui să votăm pe primul raport, raportul cadru al domnului Broc în luna iulie. Și cu respectul pe care îl datoresc comisiei noastre, a reieșit foarte clar din dezbatere, doar grupurile politice uh, sunt cele care au căderea să ia această decizie. Dacă Parlamentul va putea uh, vota pe acest raport în iulie sau nu. După ce se ia această decizie la nivel de grupuri politice, vor uh, va fi luată în calcul și o posibilitatea de a nu vota Uh, deci, uh, întrebarea este ce putem obține cu acest uh, quadrilog și cu acest document. Ar fi singurul motiv pentru care am putea amâna votul. Dacă grupurile politice și partidele politice hotărăsc că putem vota în iulie, atunci ținem cont de acest lucru. Iar Comisia AFET va prezenta avizul. Iar în comisia noastră nu avem altă opțiune, dacă dorim să ne emitem avizul, decât să impunem un termen înainte ca uh, Comisia AFET să voteze pe acest raport. Iată care este procedura. Iată ce v-aș propune, deci. Să uh, ținem cont de documentul lui Roberto și în lumina deciziei care va fi luată, deci dacă va trebui să votăm în iulie sau nu, putem să stabilim un termen suplimentar dacă va trebui să votăm în iulie pentru amendamente și în această situație poate că ar trebui să am uh, convoca, să convocăm o reuniune extraordinară a Comisiei. Dar președintele Comisiei noastre, domnul Lamasur, trebuie să ia această decizie. Nu uh, putem să luăm această decizie acum. Dacă se decide că trebuie să amânăm votul până în septembrie, atunci nu e nicio urgență și deci putem continua cu calendarul obișnuit al comisiei noastre. Iată chestiunile procedurale, o uh, clarificare procedurală și aș dori să-i dau cuvântul domnului Gualtieri pentru concluzii. Grazie. Beh, devo dire che, insomma, eh, con... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că Sunt de acord cu prezentarea domnului Calfin, care ne-a uh, prezentat procedura. Eu nu sugeram să luăm astăzi uh, o decizie pentru luna iulie, însă să nu excludem și această posibilitate. Cred că ar trebui, într-adevăr, să luăm o decizie cât mai repede cu putință, uh, Însă această decizie e politică și sunt sigur că se va lua la nivel înalt și aceasta cu uh, sprijinul uh, cât, ori mai, uh, cât mai multor grupuri politice. Săptămâna viitoare, grupurile politice vor avea de ales între două posibilități, nu există doar o opțiune și de fiecare dată există consecințe tehnice care vor surveni Însă, cred că la Comisia de Bugete există mai multe precedente în ceea ce privește ritmul reformelor. Aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord să încercăm să influențăm procedura, să orientăm procedura, astfel încât să considerăm că raportul Brock poate fi adoptat în luna iulie, dacă aceasta decid uh, instanțele uh, în uh, cauză. Aceasta este prima întrebare. În legătură cu conținutul dezbaterii, doamna Trupel mi-a pus o întrebare în legătură cu noile angajări. Iată, acesta este unul dintre subiectele la care, în ceea ce privește resursele, noi, în calitate de autoritate bugetară, avem uh, puteri de codecizie. Ori, în cadrul deciziei cadru, nu suntem consultați decât pentru aviz. E un subiect pe care nu l-am dezbătut, tocmai pentru că va trebui să îl abordăm în cadrul procedurii bugetare. Când vor fi atribuite creditele respective? Proiectul de buget care a fost adoptat trebuie să fie ținut în afara, lăsat în afara dezbaterii cu privire la raportul Brock. Va trebui să abordăm acest subiect Uh, în instanțele adecvate cu respectarea procedurii uh, bugetare obișnuite în ceea ce privește bugetul, un buget rectificativ. Domnule Böge, întotdeauna e bine să ai mai mult timp la dispoziție pentru a aprofunda o dezbatere sau un subiect. Însă, în ceea ce privește propunerea de regulament financiar, aș dori să vă informez că ea nu e recentă are trei luni, poate chiar mai mult. Statutul personalului a fost prezentat în mod oficial la începutul lunii uh, iunie. Chiar dacă preia în mare o propunere care a fost făcută și ea în urmă cu trei luni. Acum, uh, în ceea ce privește cu termenele. Am putea să spunem că nu sunt așa de strânse pentru că aceste termene au fost hotărâte deja de mult timp și am avut deja posibilitatea de a avea dezbateri și uh, analize la Parlamentul European. Göran Falm ne-a reamintit deja că a fost adoptat și un raport din proprie inițiativă în luna octombrie 2009. Procedura parlamentară obișnuită în ceea ce privește raportul Brock nu a început încă, e adevărat, dar e vorba de o uh, opțiune politică uh, cu care eu sunt de acord, pentru că trebuie să ținem cont că e vorba doar de uh, o consultare, de faptul că suntem solicitați pentru aviz și nu de codecizie. Deci, uh, arma noastră principală nu este conținutul raportului, ci calendarul. Dacă raportul Brock ar fi fost uh, lansat în urmă cu uh, câteva luni, am fi putut deja să-l fi adoptat. Însă cred că astfel ne-am fi subinat uh, poziția în, pentru negocieri. Însă, iată, acum avem, ne rămâne o alternativă, una dintre multele pe care le avem la dispoziție. Și această procedură cred că consolidează poziția noastră tactică. N-aș dori să revin la ce s-a spus deja, dar cred că compromisul merge chiar mai departe decât uh, își doreau statele membre și Consiliul. Însă, să nu uităm că el nu uh, subminează nici uh, prerogativele bugetare obișnuite ale Parlamentului European pentru alte documente, care urmează să fie votate după vacanța de vară. Deci, iată, cred că ne aflăm în poziția cea mai avantajată. Sigur că am putea să uh, venim și cu alte scenarii, însă pentru a-i răspunde domnului Böge, aș spune că riscul e mai degrabă invers. Riscăm să compromitem compromisul, riscăm să ajungem la o dezbatere uh, și un vot cu privire la raportul Brock uh, la toamnă, într-o Uh, într-o atmosferă politică controlată de către Consiliu, uh, uh, în care noi să nu mai putem să ne exercităm influența. Deci ne-am aflat într-o poziție de inferioritate pe acest dosar, dar și pe altele. Iată care este evaluarea mea, iată poziția mea Sigur că trebuie să lăsăm procedurile de luare a deciziilor obișnuite să funcționeze. Suntem, funcționăm într-o democrație, însă vă rog, haideți să nu excludem total posibilitatea ca raportul Brock să fie adoptat în luna iulie. Bineînțeles, amenajând activitatea noastră, ținând cont și de această opțiune. Mulțumesc, domnule Gaultieri. Cred că trebuie să punem capăt dezbaterii noastre acum. Încă o dată, lăsăm deschisă procedura. Dacă se poate vota în luna iulie, atunci va trebui să ne modificăm calendarul pentru a avea o reuniune extraordinară înainte. În orice caz, veți fi uh, ținuți la curent. Având în vedere că am uh, parcurs celelalte puncte de pe ordinea de zi, aș dori să vă anunț că data următoarelor reuniuni este 13 iulie, 13-14 iulie, și dacă nu apar uh, alte urgențe legate de serviciu pentru acțiune.